Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Mediu. Luni după amiază, e o perioadă în care lumea încă călătorește, dar totuși suntem foarte mulți deja în sală. Și asta deoarece avem un subiect important de tratat. Am să vă prezint proiectul de ordine de zi. Îl aveți în față. Există o modificare pentru coordonatori. Nu ne întâlnim astăzi la ora 18, ci mâine la ora 8 și jumătate înainte de ședința de mâine, astfel încât până la ora 9 să încheiem ce avem de discutat. Avem uh, aici uh, Uh, reprezentați din partea unei televiziuni din uh, Danemarca care transmit. Avem de asemenea o grupă de vizitatori din Austria, niște studenți, uh, vreo 20 de studenți, invitați de doamna Lichtenberger. Bine ați venit la Comisia Envi. Nu am niciun fel de comunicări din partea președintelui de săptămâna trecută, așadar trecem direct la punctul la punctul 3 de pe una de zi, schimb de opinii cu comisara noastră pentru protecție climatică, Connie Hedegaard. Vă salut cu multă căldură. Doamna Hedegaard, bine ați venit! Am spus deja că sunt mai mulți oameni decât luna trecută pentru că protecția climei este un subiect foarte important care ne interesează pe toți. Astăzi este ultima mare rundă de discuții statelor membre în China pentru pregătirea conferinței de la Cancun. Nu se știe încă care vor fi rezultatele discuțiilor până la sfârșitul săptămânii, dar putem presupune una sau alta. Mâine dimineață vom vota poziția noastră cu privire la conferința de la Cancun. Vom vota părerea pe care o avem noi. Uh, și acest text va ajunge pe agenda plenarei din noiembrie și, de asemenea, mâine vom trata comunicarea cu privire la reducerea de 20%, mai mult de 20% uh, dioxid de carbon, 20 plus și plusul acesta trebuie încă definit. Vom vedea ce înseamnă acest lucru. Am citit aseară ziarul și am găsit această imagine frumoasă într-un ziar nemțesc cu doamna Hedegard, cu, care ține în mână o lampă care este eficientă, un bec eficient din punct de vedere energetic și se spune că Connie Hedegard dorește să scadă până în 2020 uh, emisiile de dioxid de carbon cu mai mult de 20%. Așadar, vă dau cuvântul pentru prezentarea celor mai noi rezultate. Mulțumesc, domnule președinte! M-am uh, bucurat să putem să ne întâlnim astăzi. Obiectivul acestui dialog structurat este, desigur, acela de a primi și un input, o contribuție din partea dumneavoastră. Deci, am să fiu foarte scurtă în uh, prezentarea mea și apoi puteți să mă întrebați dacă vă interesează stadiul negocierilor internaționale, dar eu nu vreau să vorbesc o jumătate de oră și după aceea să se termine discuția. După cum știți, în starea Uniunii, președintele Comisiei Europene a, trasa, a tratat uh, criza economică și financiară și acesta a fost subiectul principal al uh, discursului privind starea Uniunii din acest an. Acum este momentul de a face investițiile durabile pentru viitorul nostru. Este o șansă pe care nu vom avea doar anul acesta, anul viitor, ci Uh, o vom avea o vreme îndelungată în viitor și de aceea Comisia dorește să mențină acest program de lucru 2020 uh, în care schimbările climatice au un rol important. În secolul nostru, uh, creșterea economică este fenomenală, însă aceasta a dus la un consum nedurabil al resurselor, mai ales al combustibililor fosili. În același timp, a avut loc o creștere importantă a emisiilor de carbon și pentru eficiența energetică în Europa trebuie să avem o abordare integrată. De aceea, la început, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că, în scrisoarea sa adresată președintelui Buzek, domnul Barroso subliniază nevoia de a gândi într-un mod mai coerent și anume strategia cu emisii reduse de carbon pentru 2020, foaia de parcurs energetică și, de asemenea, cartea albă privind transporturile. Acestea trebuie să fie abordate ă, împreună. Toate aceste inițiative trebuie să fie tratate într-o manieră coerentă, astfel încât uh, ele să funcționeze bine, pentru că sunt interdependente. Acesta este un lucru foarte important, strategia în gândire. De asemenea, avem pachetul uh, climatic și energetic, care este un motor pentru schimbare și, de asemenea, planificăm implementarea pachetului de energie, pachetul energetic, care va fi un obiectiv important pentru anul viitor. Și există niște măsuri de punere în aplicare foarte importante, regulamentul privind licitațiile, care este acum uh, examinat de Parlament și, de asemenea, exercițiul indicatorilor Propunerea urmează să fie adoptată de către comisie și, fără îndoială, acesta este un exercițiu dificil și delicat și sper că știți uh, cu toții care este contextul în care lucrăm. Putem să revenim la el eventual. Vreau să menționez trei inițiative strategice pentru 2011 din portofoliul meu. În primul rând, după cum am spus, foaia de parcurs pentru emisii reduse de carbon pentru 2050, comunicarea privind eficientizarea, privind uh, includerea schimbărilor climatice în toate domeniile de politică și, de asemenea, uh, comunicări privind uh, negocierile internaționale. Primele două inițiative au fost subliniate în scrisoarea domnului Barroso și a treia va fi foarte importantă, indiferent de ceea ce se întâmplă la Cancun, pentru că Uniunea Europeană va continua să fie lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și, la plan, și în plan intern și în plan extern. Uh, vom continua să construim uh, un program cel mai ambițios din lume, de fapt, împotriva schimbărilor climatice și vom încerca să ajungem la un acord global pentru a uh, obține reducerile foarte ambițioase de uh, emisii pe care, de care avem nevoie. În ceea ce privește foaia de parcurs pentru remisiile reduse de carbon. Punerea în aplicare de plină a pachetului energetic va fi motorul schimbării. În anul viitor vom avea noi oportunități pentru a avansa dezbaterea cu privire la um, obiective și mai ambițioase în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și, de asemenea, vom avea un obiectiv pentru 2030. Obiectivul pentru 2030 ar trebui să fie o linie de orientare și în discuțiile pentru 2020, pentru că dacă vedem unde va trebui să fim în 2030, atunci Uh, ne vom da seama că complezența nu ne va face bine până în 2030. Dorim să publicăm foaia de parcurs la începutul lui 2011 și să um, formulăm niște modalități de a ajunge la uh, obiective. Comunicarea din mai ne-a furnizat o bază pentru o dezbatere informată. S-a discutat în detaliu în Consiliu și de asemenea va fi reflectat într-un raport al președinției în Consiliul de Mediu de săptămâna viitoare. Mă bucur că Parlamentul a decis să formuleze, să elaboreze propriul său raport și așteptăm aceste reacții pentru a vedea cum poate Comisia să contribuie mai mult în 2011 pentru a se asigura că Uniunea Europeană este pregătită pentru orice fel de intensificare a eforturilor. Impactul schimbărilor climatice este unul foarte important și afectează toate domeniile, uh, de la agricultură, sănătate, energie, transport, apă, uh, sisteme marine și de pescuit, infrastructură, toate sectoarele sunt uh, afectate de schimbările climatice. De aceea este important ca aceste sectoare să fie rezistente la schimbările climatice pe termen mediu și lung și, de asemenea, trebuie să creștem rezistența la nivel european. Aceste provocări cer uh, ca obiectivele climatice să fie integrate în toate domeniile de politică europene. Trebuie să pornim de la uh, angajamentul din documentul din 2009 și trebuie să revizuim progresele pentru a avea o strategie adaptată după 2013. De asemenea, Comisia răspunde Uh, în strategia Europa 2020, recunoscând importanța unei economii care să facă față schimbărilor climatice și se pune accentul de asemenea pe măsurile de adaptare. Vreau de asemenea să mă refer la buget, pentru că ar trebui să utilizăm modernizarea bugetului pentru a da o mai mare prioritate investițiilor în obiectivele cheie ale uh, strategiei Europa 2020, inclusiv schimbările climatice. Noul cadru financiar va fi foarte important în acest sens. Dorim să dezvoltăm în mod prioritar um, un, un temei juridic separat pentru finanțarea climatică regret că Comisia pentru Bugete a Parlamentului a respins uh, acțiunea pregătitoare propusă de Comisie, care era menită să facă legătura um, către acest nou instrument și sper că acest lucru poate fi remediat înainte de a găsirea unui acord privind bugetul pe 2011. De asemenea, trebuie să vedem care sunt oportunitățile și sinergiile între revizuirea bugetară și uh, nivelul de ambiție al politicilor noastre climatice. Cred că putem să câștigăm foarte mult dacă utilizăm banii din buget într-un mod mai focalizat decât se face azi. Pentru că atunci avem un potențial uh, foarte mare de a face ceva în uh, domeniul schimbărilor climatice, ceea ce e un domeniu crucial pentru viitor. În introducerea mea nu vreau să vorbesc despre negocierile internaționale. Am să vă spun doar un lucru. După cum spunea președintele, negociatorii noștri sunt acum la Cincin, la ultimele șase zile de negocieri înainte de conferința de la Cancun. În săptămâna trecută, la New York, a fost un forum, forum al economiștilor. Uh, Sâmbătă trecută a avut loc o întâlnire ministerială cu aproximativ 50 de țări reprezentate, majoritatea la nivel ministerial, multe prin uh, miniștri de externe. Și cred că mesajul din partea reprezentanților, din partea miniștrilor, a fost următorul. La cincim, negociatorii trebuie să încerce să extragă din textul foarte lung, de 75 de pagini, puținele domenii din fiecare categorie, adaptare, tehnologie, toate domeniile pe care le știți, domeniile unde e nevoie de mai multă orientare politică pentru a putea să se încheie un acord ambițios. Între Cincin și Cancun, miniștrii și guvernele pot să trateze aceste provocări politice încercând să minimizeze elementele uh, politice nesoluționate până la Cancun. Am văzut cu toții la Copenhaga că există niște limite în ceea ce privește rezultatele pe care le putem obține și acum este uh, ultima sută de metri în care încercăm să menținem avântul până la Cancun. Putem să revenim la acest subiect, după cum v-am spus. Mai există un domeniu în care cred că dumneavoastră Uh, trebuie să faceți presiune asupra statelor membre și anume în ce măsură Europa poate să vorbească cu o singură voce. Trebuie să menționăm acest lucru pentru că este crucial. Cred că nu facem încă acest lucru, poate putem să revenim la acest subiect, dar în orice caz aici avem nevoie, din perspectiva dumneavoastră, um, eforturi. Trebuie să promovăm acest mesaj de a vorbi cu o singură voce la Cancun. Iar, uh, în final, foarte pe scurt, alte inițiative. Un domeniu este raportul privind uh, uh, includerea uh, utilizării terenurilor și aspectelor forestiere în uh, textul Comisiei, în uh, pachetul energetic și de asemenea, o, e vorba de o decizie de a partaja efortul între sectoare care nu sunt încă acoperite de sistemul de comercializare a, a certificatelor de emisii. În momentul de față, emisiile din aceste domenii nu sunt incluse în angajamentele de reducere. Trebuie să spun că în momentul de față nu există o abordare armonizată la nivel comunitar iar uh, comisia trebuie să evalueze uh, aceste elemente și să vadă cum pot fi ele incluse în uh, legislație. E nevoie de acțiuni în mai multe domenii, astfel încât aceste uh, domenii să fie um, monitorizate la fel ca și celelalte, um, inclusiv uh, în ceea ce privește contabilitatea și colectarea de date comparabile între statele membre. În 2011 planificăm să prezentăm un raport privind evaluarea modalităților de includere a emisiilor din activitățile uh, utilizării terenurilor și din activitățile forestiere în comunicarea Comisiei. De asemenea, există uh, Uh, o revizie a mecanismului de uh, monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, care este uh, un element necesar, pentru că în strategia Europa 2020 există cerințe de raportare uh, care au fost incorporate din uh, strategia din 2008 și, de asemenea, din nou, uh, o mai bună eficientizare a domeniilor de politică și o mai bună coerență între ele trebuie, um, trebuie obținută. Și trebuie să reflectăm toate obiectivele în legislație. Revizuirea va dori să atingă o punere în aplicare îmbunătățită din partea statelor membre, integrarea um, cerințelor în legislația internă și o mai bună punere în aplicare Ă, totodată reducându-se poverile administrative inutile pentru statele membre. Ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este raportul și o propunere eventuală cu privire la un regulament privind ă, gaze, emisii de gaze cu efect de seră asupra cărora Comisia va Uh, prezenta un raport pentru a îmbunătăți acest uh, act legislativ și probabil vom face și o propunere. Am vrut să vă prezint foarte pe scurt unele elemente pe care le avem în programul nostru de lucru, dar după cum știți, multe uh, elemente uh, pe care încercăm să le avem în legislație pentru 2011 este de fapt bine, aceste elemente dorim să le obținem prin uh, uh introducere, prin integrarea politicii de mediu în toate celelalte domenii de politică, fie că e vorba de transporturi sau de economie sau de alte elemente. Și, de asemenea, perspectivele financiare uh, vor fi un instrument foarte important pentru următorii ani. Comisar, Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru prezentarea acestor propuneri foarte complexe, într-adevăr. În ceea ce privește politica climatică trebuie integrată în toate celelalte politici. Aceasta este cheia succesului. Știm de câteva săptămâni uh, despre reforma, despre proiectul de reformă al politicii agrare. Este vorba deja de un sector foarte important alocat uh, abordării climatice în această reformă, iar fondurile structurale vin după aceea. Plan, în, uh, ați vorbit dumneavoastră de planificarea financiară pe termen mediu. În orice caz, toate aceste domenii sunt esențiale, trebuie să integreze protecția climatică și de aceea este clar că, de fapt, acest portofoliu al protecției climatice trebuie, de fapt, să treacă prin toate celelalte portofolii ale Comisiei. Avem peste 20 de persoane înscrise la cuvânt, de aceea trebuie să limitez timpul de vorbire, maxim 3 minute pentru coordonator și pe, la ceilalți vom vedea ce facem. Haideți să începem direct cu Richard Zeber ca primul vorbitor. Mm, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și din partea mea către doamna comisar pentru angajamentul ei neobosit. Într-adevăr, consider că mainstreamingul este un element extrem de important și cred că prin el putem câștiga lupta împotriva schimbărilor climatice. Am uh, putut constata că doamna comisar uh, are oarecum uh, așteptări mai mici, mai realiste față de Cancun decât a fost cele pentru Copenhaga. Acordul obligatoriu legal este în continuare un lucru esențial. Dacă nu-l obținem, nu putem spune că avem un rezultat uh, satisfăcător. Însă, doamnă comisar, aș vrea să știu care sunt pentru dumneavoastră jaloanele concrete după care vreți să evaluați uh, faptul că Cancun a fost sau nu un succes. Deci, pe scurt, care sunt așteptările de la Cancun, ce trebuie să obținem? Știm că și China și Statele Unite au o abordare total diferită acum în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice decât Europa. Dacă ne uităm încă o dată foarte cu atenție la mainstreaming, știm că avem o șansă foarte mare în ceea ce privește stru- fondurile structurale și uh, potențialul de economisire din acestea pentru a putea spori eficiența în alte domenii. Poate că puteți să ne spuneți cum credeți că împreună cu colegul dumneavoastră, domnul comisar Han, veți lua deciziile necesare pentru ca să fie, uh, să se ia măsurile care trebuie peste tot în Europa, pentru că în momentul de față nu putem spune că există um, o abordare uniformă. Deci care sunt propunerile noastre de inițiativă în acest sens? O altă întrebare în legătură cu eficiența energetică. Știți că ați primit oarecum um, dorința de a, uh, ați primit oarecum mandatul de a vă exprima și în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește sectorul de iluminat. Uh, știți că în multe state, ca și în Germania, de exemplu, există o rezistență foarte mare împotriva interzicerii acestor becuri uh, tradiționale, pentru că nu se explicase destul de bine care este această măsură. Vreau să știu care este momentul când credeți că se va, vor impune obiective obligatorii și în acest domeniu al economiei. Mulțumesc. Dan Jorgensen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamne comisar Heidegord. Noi în grupul social-democrat, în grupul social-democraților ați, ne bucurăm că dumneavoastră ați spus că Europa trebuie să rămână un lider. Însă dacă ne uităm la poziția Uniunii Europene și la cum s-a schimbat ea din COP, de la COP15, de la Copenhaga, ne dăm seama că de fapt ea nu s-a schimbat uh, prea mult. Sigur că ați înaintat o comunicare și ați spus că trebuie să se mai spună multe în ceea ce privește reducerile mai bine acum decât mai târziu, care este un punct extrem de important al negocierilor, ca de exemplu și amestecul, uh, așa numitul mitigation, care joacă un rol esențial, însă totuși vedem că nicio decizie concretă nu s-a luat. Există foarte multe forțe puternice în Uniunea Europeană care spun că trebuie să rămânem la obiectivul uh, EU20. Întrebarea este oare condițiile pe care le stabiliți dumneavoastră vor fi cele care trebuie. Noi vrem să facem tot ce trebuie făcut, nu numai pentru schimbările climatice, ci pentru, uh, și pentru faptul că dorim să rămânem competitivi în viitor. Și o altă ultimă întrebare este cum putem să ne păstrăm credibilitatea uh, față de celelalte țări sărace ale lumii dacă noi spunem în Europa că suntem pionieri și în același timp nu îndeplinim uh, criteriile pe care le-a stabilit ONU pentru ca noi să rămânem uh, în uh, linie cu obiectivele 2020. Știm că reducerea era de 25 până la 40% și noi spunem că de fapt dorim o reducere de 20% și vrem să fim lideri. Este destul de absurd. Mulțumesc, spune președintele. Dan vorbește engleză foarte ciudat. Oricum, Chris Davis acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, cred că atunci când ați uh, intrat în funcție, ați tras cărți foarte proaste în sensul că scepticismul era foarte ridicat în ceea ce privește schimbările climatice și perspectivele nu erau prea roz. Să ne uităm însă la Cancun, să vedem de fapt care este aspectul voinței politice. Aceasta este problema de fapt care duce la eșecul unui acord momentan. Fiind dat că China și India au o poziție mai importantă acum, în continuare eu cred că trebuie să ne uităm și la Statele Unite, care încep, încep să devină pionieri. De fapt, este um, țara cu cele mai multe, o moștenire puternică în acest domeniu, cea care aduce cele mai multe schimbări tehnologice. Fără leadership american, de fapt, nu vom putea ajunge la niciun acord internațional. Iar în momentul de față nu există nici cel mai mic semn din partea Americii, Americii care ar vrea să preia acest rol de lider, ba din contră, uh, putem spune chiar opusul. Președintele Obama nu pare să reușească să treacă vreo lege prin Congres în acest sens. Poate puteți să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre aceasta. În ceea ce privește politica internă, cred că aveți dreptate. Trebuie să legăm obiectivele de schimbări climatice de alte obiective care țin de strategie economică sau de bunăstarea tuturor. Un exemplu foarte bun ar fi votul de săptămâna trecută cu privire la reducerea emisiilor provenind din uh, vehiculele utilitare ușoare. Cred că acest uh, acest exemplu, deși a avut foarte mult lobby împotrivă, ar trebui prezentat cum trebuie, dacă s-a prezentat ca o măsură de eficientă pentru a economisi carburant, care este benefică pentru industria europeană și pentru resursele noastre, ar fi mai bine decât să prezentăm lucrurile altfel. Votul de săptămâna trecută a fost pozitiv și totuși în continuare există opinii contrarii. Și avem în continuare voci în Consiliu care se opun la acest vot. Așadar, trebuie să ne uităm la felul în care prezentăm politicile pentru a obține un beneficiu maxim. Și în final, Întorcându-ne așadar la aspectul scepticismului și al dubilor în privința schimbărilor climatice, este clar că aspectul științific nu s-a schimbat și că lucrurile sunt destul de convingătoare din acest punct de vedere. Acum știm că Consiliul a analizat munca IPCC și a existat un comentariu cu privire la președintele acestui grup, care a fost făcut de către cineva, care spunea că logica acestor uh, negocieri nu este bună pentru că domnul Pașari n-ar trebui să ducă, um, să, să continue în această direcție um, cu uh, președinția grupului. Așadar, el trebuie să-și dea demisia. Aceasta este ceea ce se cerea. Însă întrebarea este cum putem face pentru a restabili credibilitatea IPCC ce facem? Mergem pe linii, una dintre linii sau pe linia lui Pașari, pe Șapira sau pe Pașari, nu știm ce să facem. Mulțumesc, următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, domnule Aicut. Uh, ia cuvântul acum. Mulțumesc, pentru, domnule comisar, pentru toate aceste informații. Cele trei uh, aspecte pe care le-ați menționat pe un subiect atât de important a fost foarte bune, într-adevăr. Însă ce vreau să spun este că după concluziile de la Copenhaga și după un an de blocaj oarecum din perspectivă internațională, este momentul ca Europa să arate că poate să ia uh, rolul de lider. Și de aceea sunt de acord cu colegul meu Dan Jorgensen, care spune că credibilitatea Uniunii Europene este în joc. Dacă continuăm să propunem ca obiectivele noastre de reducere a emisiilor să depindă de negocierile internaționale și ne gândim uh, la o încercare de armonizare a politicilor uh, climatice, nu știu cum să putem lua deciziile care trebuie în viitorul apropiat. Deci, în acest sens, noi așteptăm din partea dumneavoastră propuneri legislative foarte ambițioase pentru a aborda exact aceste aspecte importante, cum ar fi, de exemplu, sistemul de comercializare cu emisii și emisiile din transportul maritim. De asemenea, și alte gaze toxice. Trebuie, deci, să obținem o reducere foarte clară în acest sens și Uniunea poate să facă acest lucru, Europa poate să facă acest lucru singură. Eu trebuie de aceea să spun că mă aștept ca obiectivele noastre să fie foarte ambițioase. De asemenea, acum să revenim la emisiile, obiectivul emisiilor sub 20%. Probabil că Dumneavoastră vă referați și la Consiliu ca actor important. Este clar însă că acesta așteaptă de fapt întâi o analiză din partea statelor membre și până acum acestea au spus că înainte să treacă de obiectivul de 20% trebuie să vadă ce se întâmplă în fiecare stat membru individual. Dacă ne uităm la concluziile acestor analize, se vede că se spune în continuare că se așteaptă uh, o nouă discuție pe tema analizei acestor date. Deci vreau să vă întreb dacă dumneavoastră doriți să lucrați pe analiza pe statele membre și când va fi gata această analiză și pe de altă parte dacă veți ajunge la o propunere dincolo de obiectivul minus 20%, care va fi așadar atunci cadrul legislativ? Va fi în continuare cel pe care l-ați menționat în comunicare, punerea deoparte, deoparte a primelor sau nu? veți decide în continuare atunci ce veți face sau uh, cum veți trata uh, această ștachetă de minus 20%? Și mai am 30 de secunde, o ultimă problemă în legătură cu credibilitatea Uniunii Europene. La sfârșitul acestui an, decizia va trebui luată dacă, luată, dacă vom avea un, uh, un efect iluc, așa și vis în um, această problemă sau dacă credeți că va trebui să luăm altă, um, altă decizie. Așadar, uitați, am terminat la timp, la 3 minute. Mulțumesc! Văd că Vas dorește să-și folosească la maxim aceste 3 minute. Peter Lize, 2 minute. Mulțumesc, doamne, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Vreau să vă încurajez să continuați cu un aspect pe care l-ați menționat până acum, și anume de a stabili și un obiectiv pentru 2030. Într-adevăr, câteodată se relativizează certurile dacă putem să facem mai mult acum sau nu, pentru că știm unde trebuie să ajungem și mai târziu în timp. Aș vrea să vă rog de aceea să spuneți ceva mai precis cu privire la 2030 și poate din nou să ne spuneți poate câte ceva despre targetul din 2050. Vom uh, avea mâine votul asupra rezoluției respective. Acesta este un proiect de rezoluție excelent, însă un punct este destul de neclar pe care nu-l înțeleg eu cel puțin. Vreau să știu ce părere aveți. La proiectul de rezoluție la punctul 9 se spune că până în 2020 vom avea date științifice care vor spune că trebuie să reducem chiar până la 40% emisiile. Acestea sunt informațiile de la IPPC. Știm că se spune 25 până la 40%, dar nu 40%. Și atunci întrebarea este pentru 2050, atunci avem un obiectiv de 80%. Iar uh, comunitatea știin, oamenilor de știință spune 80 până la 90% chiar până în 2050. Uh, Așadar vreau să precizați dumneavoastră cam care este marja de fapt, pentru că marja mi se pare de uh, fluctuație este destul de mare, între 25 și 40. Dacă 25 e puțin, 40 e mult, atunci ce trebuie să facem noi până la urmă? Și ultimul punct uh, este următorul și anume dacă există noutăți în ceea ce privește transportul aerian. În momentul de față se derulează conferința de la Montreal, am luat și în plen poziția pentru a întări ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vreau să știu dacă în momentul de față în transportul internațional aerian există posibilitatea unei soluții sau dacă în continuare anumite state blochează aceste negocieri care nu doresc să se angajeze obligatoriu într-un acord internațional sau dacă credeți că există o soluție alternativă la implementarea acestei legislații. Mulțumesc, Marita Usca. Eh, mulțumesc, mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare foarte amplă. Problema însă este că există un risc. Riscul să ne prezentăm la Cancun uh, și să înregistrăm trei tipuri de eșec. O problemă este legată de buget. Încă nu sunt reglementate finanțările pentru tot ceea ce s-a decis la Copenhaga vis-a-vis -vis de protecția mediului înconjurător și în al doilea rând, încercarea de a transpune în Europa obiectivele de la Copenhaga, o reglementare a emisiilor provenind de la vehiculele ușoare. Asta înseamnă că noi nu am putut nici măcar să atingem acele obiective pe care noi, socialdemocrații, dar și reprezentanții altor grupuri politice și le-au propus. Și, în al treilea rând, al treilea eșec, toate problemele legate de emisiile de bioxid de carbon. Cei 30% reducere despre care este vorba. Există state membre care își propun un asemenea obiectiv, dar, din păcate, majoritatea statelor membre nu agrează acest obiectiv. Chiar și țara mea, Suedia, în timpul conferinței de la Copenhaga, a evitat să accepte această limitare cu 30% a emisiilor de bioxid de carbon. Și eu cred că dacă valijoara noastră este atât de ușoară cu care ne deplasăm spre Cancun, nu vom uh, da o bună impresie. Mă întreb cum am putea să atragem Consiliul pentru a primi un sprijin mai substanțial în sensul protecției de mediu. Lepage. Nu Madame le commissaire, Doamna comisar, apreciez prezentarea dumneavoastră. Sper ca în 2011 Comisia să ne poată propune o reducere cu 30% a emisiilor de bioxid de carbon. Există două elemente în legătură cu care doresc să vă adresez întrebări astăzi. Primul ar putea să pară a fi un subiect aparent mai puțin important în legătură cu eforturile care se fac în clipa de față de a crește capacitățile de exploatare de petrol. Mi-e teamă că în clipa de față societățile noastre se îndreaptă spre o exploatare masivă a rezervelor de petrol că este vorba de platformele de foraj marin, că este vorba despre șisturile bituminoase, constatăm această tendință în legătură cu exploatarea șisturilor bituminoase. Vreau să știu care este poziția dumneavoastră și uh, uh, cum putem evalua aici o valoare exactă privind emisiile de Uh, gaze cu efect de seră. Cred că este un subiect cât se poate de important. Celălalt subiect. În ce privește hidrocarburile. Directiva privind sursele regenerabile de energie conferă Comisiei mandatul legislativ de a prezenta un proiect de document credeți că puteți respecta termenul care a fost stabilit, care este decembrie anul acesta. Dar mă opresc aici, întrebându-vă dacă există și preocupări în ce privește impactul asupra solului al exploatărilor de hidrocarburi, pentru că noi nu avem un bilanț exact din punct de vedere al de al impactului asupra mediului acestor exploatări. Mulțumesc foarte mult! Intervine domnul Ianoș Ader. Mulțumesc, doamnă comisar spuneați că este deosebit de important ca Europa să vorbească într-un glas. Știm că anul trecut lucrurile nu au stat deloc așa. Nu am avut un punct de vedere unitar din diverse motive. Aș dori să menționez unul din aceste motive. Este vorba despre cotele de dioxid de carbon, posibilitatea de comercializare a cotelor după anul 2012. Diversele țări, state membre, au o experiență foarte diversă, un trecut divers și după Kyoto există poziții diferite. Polonia a cerut la Kyoto o reducere cu 6% a bioxidului de carbon, s-a angajat pentru și a atins după aceea 13%. România și-a propus 8% și a obținut 37%, Ungaria și-a propus 6%, dar a obținut 23%. Deci au uh, reușit mult mai mult decât și-au propus inițial. Alte țări și-au propus obiective foarte ambițioase și după aceea nu au reușit să le atingă. Am putea spune acum că statele menționate, plus statele baltice, plus Cehia și Slovacia, fără aceste țări care au avut rezultate mai bune decât angajamentele inițiale, e bine, fără aceste țări, Uniunea Europeană nu ar fi reușit să-și atingă propriile obiective. Din acest motiv putem spune că noi uh, um, nu vom putea să ne menținem un rol de pionierat în această luptă împotriva schimbărilor climatice. Statele pe care le-am menționat și-au depășit obiectivele, iar acum ar urma să fim pedepsiți pentru că Uniunea Europeană nu ne permite ca noi, după 2012, să putem să ne uh, comercializăm cotele în negocierile pe care le purtăm, este important ca Uniunea Europeană să se poziționeze um, pe o, uh, să se situeze pe o poziție comună. Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Cliton Arsenes și după aceea îi vom da cuvântul doamnei comisar să răspundă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bun venit, doamna comisar. Aș dori să mă refer și eu la uh, directivele privind reducerea uh, emisiilor de carbon și a exploatărilor de hidrocarburi sunt subiecte foarte importante pentru noi în comisia noastră și înțeleg că dumneavoastră doriți să uh, uh revedeți ceea ce ne-am propus până acum și să ne oferiți niște cifre în legătură cu anul 2011. Dar timpul trece și nu ar trebui să cedăm în fața altor competitori. Vreau să vă întreb, credeți că oare China ar putea să agreieze un acord internațional privind obiectivele de stopare a schimbărilor climatice? Mulțumesc! O serie întreagă de întrebări. Bun. Voi încerca să răspund pe scurt, dar dumneavoastră ați atins atât de multe subiecte complicate. Care sunt obiectivele concrete pentru Cancun? Ce ar trebui să obținem? Să încercăm să impunem elementele în care uh, am obținut deja anumite progrese în cadrul negocierilor informale. Nu doar Uniunea Europeană, ci toate statele dezvoltate trebuie să respecte tot ceea ce s-a convenit la Copenhaga, pentru că altfel uh, punem în pericol cadrul în care se poate progresa la Cancun. În domeniul forestier, S-au făcut progrese la Copenhaga. Trebuie să găsim finanțări pentru ceea ce ne-am propus, inclusiv uh, pentru tehnologie. În noiembrie, de asemenea, vom avea poziția lui Ban Ki-moon vom putea începe să discutăm despre finanțarea unei arhitecturi pe termen lung în ce privește schimbările climatice. Acordul de la Copenhaga a obținut și înțelegeri în ce privește poluarea marină. Au existat foarte multe reuniuni informale, dar indiferent de modul în care ne întâlnim, trebuie să încercăm să impunem progrese. Trebuie să fie de asemenea decizii bine echilibrate pentru a fi foarte onestă. Sigur că putem uh, să avem propuneri uh, de a acționa rapid într-o direcție sau alta, dar dacă nu vor exista posibilități de finanțare pe termen lung, atunci vom acționa unilateral și neechilibrat. Există uh, anumite prevederi în uh, protocolul de la Kyoto, pe de altă parte, dacă nu există alte prevederi privind uh, înțelegerile LCE, vom avea din nou o situație neechilibrată. Trebuie să uh, ne acordăm sau nu o a doua perioadă de angajamente pentru Europa. Nu știu dacă asta va fi un subiect la Cancun majoritatea au înțeles că dacă noi nu condiționăm în niciun fel uh, atitudinea noastră de o uh, activitate similară din partea Rusiei, din partea Chinei, atunci nu se atinge pe plan global nimic în ce privește uh, atitudinea vis-a-vis -vis de mediu pe plan mondial. Noi am fi eh, favorabili unui acord care să aibă caracter obligatoriu, dar trebuie toți să aibă aceeași atitudine. Sunt domenii în care în clipa de față protocolul de la eh, Kyoto nu beneficiază de o susținere generală. Mulți au spus că Europa poate, de pildă, să stabilească o nouă perioadă până, să zicem, în 2018. Ce se va întâmpla? Asta ar însemna că nu va mai exista niciun fel de presiune asupra americanilor pentru a-și ajusta politica față de mediu până în anul 2018. De aceea trebuie să fim foarte precauți, să nu uh, prezentăm lucrurile doar ca să sune bine, dar ca să nu fie urmate de fapte. Există fondurile structurale care pot să fie pentru noi o sursă de finanțare. Colaborăm cu Johannes Hahn în acest sens. Există multe lucruri pe care am reușit să le punem în mișcare în care noi pregătim noi decizii, dar noi vrem să vedem și care sunt propunerile din partea Parlamentului, nu doar propunerile domnului Oettinger în legătură cu energoeficiența. În ce privește reducerea cu 20% înainte de 2020, cred că ar fi o bună ocazie de a ne dovedi hotărârea de a acționa în favoarea mediului. Dumneavoastră spuneți că nu s-au schimbat multe lucruri de la Copenhaga. Poate că pentru că nu am reușit să impunem acolo hotărâri care să devină obligatorii pe plan global. Ne întrebați dacă sunt acum condițiile mai bune, coapte. Ce am făcut noi luna mai a fost să spunem că nu este doar o chestiune care ține de negocierile uh, internaționale. ce ne facem dacă pe plan internațional nu se vor face progrese în ce privește anii următori. Vom sta pe loc? Eu cred că va trebui să continuăm să acționăm. Este important să vedem care este atitudinea celorlalți, dar este în propriul nostru interes să încercăm să acționăm ambițios și să rămânem competitivi este acum uh, timpul ca statele membre să ne demonstreze cum acționează. Și să știți că am primit rapoarte din um, partea unor state membre, dar nu din partea tuturor. În Consiliul din octombrie, probabil că se vor mai analiza lucrurile. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu progresele făcute de unii, de, de faptul că am putea să ne propunem o reducere cu 25%, dar eu cred că după Cancun va trebui să ne punem această întrebări, să vedem ce am reușit să obținem. Să întrebat cum vom acționa în raport cu diversele state membre. Noi, în clipa de față, suntem implicați în asemenea analize pentru a vedea care ar fi potențialul de acțiune din perspectivă comunitară și care sunt posibilitățile pe plan național. Ar putea să existe uh, anumite riscuri, amenințări pentru anumite state membre uh, din perspectivă financiară. Și din acest punct de vedere, poate că nu uh, vom reuși să impunem peste tot tot ce ne-am propus. Chris Davis a vorbit despre uh, leadershipul american da, este adevărat și, uh, într-adevăr, pentru mulți este ușor să se ascundă în spatele Statelor Unite atunci când nu doresc să acționeze. Partea nefericită este că în clipa de față, din acest punct de vedere, nu putem face mult pentru a contracara aceste atitudini. Sunt de acord că lucrurile sunt dificile, dar pachetul pe care l-am prezentat pentru Cancun poate fi realizat chiar dacă Statele Unite nu, va, nu vor elabora o legislație din acest punct de vedere. Cred că Parlamentul trebuie să fie cât mai ambițios posibil. Nu inventăm obiective de dragul de a le inventa, iar în ce privește industria de autovehicule, ei sunt în clipa de față foarte bucuroși de modificările care se produc. Pentru că câțiva ani în urmă, Uniunea Europeană a elaborat niște reglementări pentru uh, autovehiculele mici, pentru vehiculele ușoare. Iată că noi putem să învățăm din lecțiile noastre. Atunci, cu ani în urmă, industria automobilistică ne spunea ceea ce ne propuneți nu este realizabil și iată că acum aceste lucruri se realizează. Și cred că este de aceea binevenit ca în cadrul strategiei 2020 să avem obiective foarte ambițioase. Este important, de asemenea, ca și pe plan național, în ce privește În ce privește IPCC, să existe în clipa de față proiecte proprii. Ministrul german a avut uh, o inițiativă în acest sens. Se vede deci că există inițiative și din partea statelor naționale de a stabili obiective care uneori sunt mai ambițioase decât cele de pe plan comunitar. Este important să acționăm pentru accelerarea inovațiilor, fie că este vorba de agricultură, fie de sectorul transporturilor, dar există și o legătură cu posibilitățile de finanțare a, a, mers, a demersurilor. Peter Lize, dacă vorbim despre 80% în loc de 95%, cred că în domeniul economiilor emergente ar putea să uh, clipească o luminiță. Ei se tem că în clipa de față uh, marja de acces pentru ele este limitată. Eu cred că pe plan global obiectivele stabilite la Copenhaga ar putut să creeze o teamă pentru India, pentru China, că nu vor avea suficiente șanse de a răzbi pe piață. Deci este important acest procentaj pentru negocierile internaționale și cred că pe termen lung nu trebuie să depășim 50%. Se, în clipa de față există negocieri, ambițiile noastre sunt mari, dar Știți că este deosebit de important să vedem dacă, după negocierile din această săptămână, ă, am înregistrat progrese sau ne situăm tot acolo unde ne aflam cu trei ani în urmă. Este foarte dificil să ne impunem bineînțeles că trebuie să încercăm să ne valorificăm șansele pe care le avem cât mai bine posibil. Marita Ulfskog s-a referit la anumite deficiențe pe care le avem în buget. Înțeleg, da, înțeleg că președinția belgiană va încerca să încheie acordul privind vehiculele utilitare ușoare în primă lectură, astfel încât să pot, sper să putem veni cu niște propuneri substanțiale și ambițioase uh, și să avem și uh, finanțarea. Ce poate face Comisia pentru a reuși să convingă Consiliul să facă ce vrem noi? Bine, putem să uh, ne luptăm, să dăm niște argumente bune, niște uh, uh care să fie bine justificate, bine fundamentate pe cifre, astfel încât să-i convingem că în cele din urmă uh, modul în care abordăm problema va defini uh, nivelul de creștere și de competitivitate pe care Europa le, avea, le va avea în viitor. Și eu cred, eu sunt convinsă că cei care cred că riscul scurgelor de carbon este o stradă cu sens unic, că riscăm să, să, să avem scurgeri de carbon dacă suntem prea ambițioși, ar trebui să ne dăm seama cu toții că putem să l pierdem locuri de muncă dacă nu facem modificările necesare. Și ce e foarte dificil e să găsim echilibrul inteligent între cele două. Uh, doamnei Lăpaș, vreau să-i spun despre șisturile bituminoase și întrebările adresate. Știu care este poziția multora de aici din sală. Nu este, într-adevăr, nu e, nu e complet adevărat ceea ce s-a spus și anume că nu se raportează nimic, că nu știți care este situația, pentru că cred că am transmis un, uh, raport foarte, un mesaj foarte important. Uh, v-am scris mai multora dintre dumneavoastră în uh, răspunsurile mele scrise. Noi efectuăm acum analiza pentru șisturile bituminoase ca și în celelalte domenii. Și când am venit eu în comisie, am văzut că nu s-a făcut o analiză în ceea ce privește șisturile bituminoase, ca și pentru celelalte domenii, ceea ce poate fi o problemă, pentru că pot să fie uh, cazuri uh, în instanță Uh, în cele din urmă. Așadar, trebuie să utilizăm exact aceeași metodologie ca și în celelalte domenii și de aceea am uh, cerut serviciilor mele ca până la sfârșitul anului viitor să elaboreze o astfel de analiză, astfel încât să avem o poziție puternică. Dar deja am trans- transmis următorul mesaj. Dorim uh, o valoare din oficiu, o valoare din start pentru șisturile bituminoase, uh, și în ceea ce privește importurile de șisturi bituminoase, astfel încât întreprinderile care doresc să utilizeze astfel de alternative pe viitor să știe care vor fi limitele. Ne-ați întrebat care este calendarul pentru uh, directiva privind uh, calitatea combustibililor și combustibililor ecologici. Există acte legislative care expiră în octombrie, deci uh, timpul e foarte limitat și încercăm să ne mișcăm cât mai repede posibil. Domnului, domnul Adar a întrebat despre uh, un element foarte important, în jurul care avem o discuție foarte importantă. Uh, știți că uh, există uh, în Rusia uh, Uh, milioane de așa numit uh, hot air, aer fierbinte. Uh, ceea ce subminează poziția noastră față de Rusia, subminează eforturile noastre și trebuie să punem accentul pe integritatea de mediu, dar știu că pentru multe state membre această discuție este una foarte dificilă. Uh, și cred că, de fapt, uh, problema ar fi mult mai mare pentru Europa dacă nu am încerca să uh, rezolvăm acest punct slab din uh, protocolul de la Kyoto, pentru că atunci am avea 8 miliarde de tone de aer fierbinte din Rusia pompat în sistemul nostru. Deci e o discuție dificilă, dar, dar cred că trebuie să rezolvăm această problemă. Mulțumesc, sper că puteți sta un pic mai mult, peste patru jumate, pentru că dacă nu, se apropie de sfârșit schimbul nostru de opinii. Toți ceilalți vorbitori uh, trebuie să se încadreze în două minute, pentru că dacă nu, ultimii nu vor mai avea șansa să se exprime. Satu Hasi începe. Mulțumesc! Domnule comisar, uh, ați menționat deja foarte multe subiecte, dar eu aș dori să menționez încă două. Unul este etichetarea energetică a automobilelor, a, a uh, automobilelor pentru pasageri. Am, uh, avem o legislație privind aceste autovehicule și dumneavoastră ne-ați Uh, lăudat atunci când am adoptat legislația, pentru că ea crea un sistem de stimulente și pedepse pentru industrie. De ce să nu utilizăm uh, eficiența energetică și eficiența uh, utilizării de energie Uh, pentru uh, autovehiculele de pasageri. Și ați menționat foarte pe scurt domeniul LULUCF, utilizarea terenurilor, schimbări în utilizarea terenurilor și activitatea forestieră. Știm cu toții că acest domeniu este foarte important pentru integritatea de mediu și la nivel uh, uh european și la nivel internațional. Ați putea să ne dați mai multe detalii despre opinia dumneavoastră personală care ar trebui, în opinia dumneavoastră, să fie obiectivul Uniunii Europene în uh, negocierile internaționale uh, privind regulile de contabilitate LULUCF? Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Thank you, Chairman, and thank you, uh, Commissioner, for your... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru modul foarte deschis în care ați răspuns la întrebări. Responsabilitatea dumneavoastră este uriașă, ar putea să fie mai mare decât vă dați seama. Suntem acum uh, în pragul unui nou guvern în uh, Olanda, care a, și-a șters toate ambițiile în materie de climă, așadar vă rog să continuați activitatea pe care o faceți și în interesul uh, olandezilor. Am o întrebare foarte concretă pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre uh, efortul de a face bugetul neutru din punct de vedere al carbonului și eu vreau să vă întreb despre subvențiile pentru combustibili fosili. Am depus uh, uh, întrebări și mai de mult și am primit răspunsuri de la colegii dumneavoastră din comisie, dar nu sunt mulțumit la nivelul statelor membre. Mă întreb dacă aveți uh, o agendă concretă pentru a ataca această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc, Vittorio Prodi. Mulțumesc, doamnă comisar, și vă urez bun venit în mijlocul nostru. Am uh, și eu niște îndoieli. Pentru că dacă nu facem o propunere politică care să ia în considerare declarația de la Bali, atunci nu ajungem nicăieri. Să vă spun părerea mea. Eu cred că e necesar să avem un sistem de comercializare a emisiilor care să fie mai ușor de utilizat și care să aibă un caracter universal. Avem nevoie de o echitate ecologică Parlamentul deja a atras atenția asupra acestui lucru. Vreau de asemenea să subliniez faptul că această discuție privind 20%, 30% pentru 2020, uh, eu nu cred că mai are rost această discuție. Pentru că între timp e absolut evident, e dovedit faptul că e posibil uh, și e chiar potrivit ca până în 2050 să avem o economie cu zero emisii de uh, dioxid de carbon. Așadar, întrebarea este ce putem noi să facem în aceste, în aceste vremuri de criză pentru a ajunge la acest obiectiv. Este absolut uh, esențial, uh, e necesar să investim în acest viitor și eu cred că acest lucru e posibil. Eu uh, sunt uh, membru în grupul de lucru pentru adaptarea la schimbările climatice pe care a înființat-o comisia noastră. Eu cred că trebuie să ne punem uh, întrebarea în ceea ce privește adaptarea. așa nume, trebuie să luăm în considerare întregul sistem. Nu uh, o să nu avem, nu să avem o abordare fragmentară. Mulțumesc. Karl-Heinz Florenz. Da. Uh, aș putea să vă spun mai multe lucruri, dar am să mă refer la unul singur. Eu sunt uh, îngrijorat. Suntem cu toții de acord că trebuie să vorbim cu o singură voce la Cancun, dar dacă ne uităm la amendamentele pe care le-am depus pentru mâine, vedem că nici noi între noi nu vorbim cu o singură voce. Și mă întreb, care sunt uh, opiniile în Consiliu? Există state importante care spun că nu vor să sau nu pot să vorbesc cu o singură voce pentru că știu că dumneavoastră aveți contacte și la Statele Unite în Statele Unite ale Americii. Care sunt semnalele pe care le-ați uh, auzit? Există anumite domenii în care se spune nu, nicio șansă să ne punem de acord, uh, alte domenii în care uh, există o atitudine mai deschisă? Poate puteți să ne spuneți acest lucru. Mulțumesc, Gilles Parniu. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Hedegaard. Așteptam răspunsul dumneavoastră la primele intervenții pentru că să pot schimba, de fapt, începutul acestei intervenții ale mele, dar, din păcate, nu pot să schimb uh, intervenția aceasta, și anume că mă frustrați, mă frustrați în ceea ce spuneți, pentru că spuneți foarte multe lucruri bune, fără să puteți, într-adevăr, face ceva. Vorbiți foarte des de ambiție și după aia așteptăm uh, o concretizare a acestei ambiții. Vorbim de state membre ați citat, de fapt, mai multe state membre și ați spus statele membre, statele membre de mai multe ori, mai multe 20 de ori în uh, intervenția dumneavoastră. Deci vedem că, după cum a zis și domnul Florenț înainte, cât de importante sunt statele membre, ce greutate au și ce um, incapacitate de acțiune în același timp uh, revine. Un fel de incapacitate de a acționa în fața statelor membre care reiese pentru Uniunea Europeană. De aceea mi se pare foarte important ca dumneavoastră Comisia Europeană, dincolo de mandatul dumneavoastră, să faceți și alte lucruri, pentru că am vorbit despre ceea ce a spus domnul Barroso, care a uh, clarificat axele politicilor sale, vorbind de o adevărată ambiție climat, uh, europeană împotriva schimbărilor climatice, fără să țină cont neapărat de criza economică și socială pe care noi o cunoaștem foarte bine între timp și știm că este un element cheie. Deci, ceea ce cred eu că a fost până la urmă cel mai important punct în uh, negocierile de la Copenhaga a fost că trebuie să ne gândim, de fapt, la finanțarea unui fond verde, la crearea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Am văzut diverse propuneri contradictorii, de fapt, chiar în cadrul uh, instituțiilor europene în acest weekend. Și, în ultimul rând, în uh, țările din Sud, în ceea ce privește politica lor de energie regenerabilă, ce face Uniunea Europeană pentru ca să nu aștepte ca uh, China sau alții să uh, le depășească fără să se înceapă vreun parteneriat. Mulțumesc, uh, domnul Scriac, achis are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule, doamne comisar. M-am bucurat foarte mult să aud ce ați spus dumneavoastră cu privire la ener- eficiența energetică. Însă am senzația că vorbim despre această eficiență, dar nu facem destule pe acest uh, această temă. Am văzut care sunt uh, obiectivele obligatorii, am văzut ce s-a întâmplat cu obiective obligatorii în general. Ați văzut că, de exemplu, la Kyoto nimeni nu vrea să intre în al doilea mandat, SUA și China nu intră în joc până la urmă, am văzut ce s-a întâmplat. De ce să nu ne uităm atunci la obiective mult mai ambițioase în ceea ce privește eficiența energetică, fie ca un aspect complementar sau alternativ la mm, obiectivele obligatorii. Poate că prin această metodă am putea să obținem uh, rezultate mult mai bune și pentru alegătorii noștri și în același timp am putea să mișcăm lucrurile mai departe și să avem o politică coerentă de combaterea schimbărilor climatice și în momentul de față nu pot spune că există această dinamică în uh, circumscripțiile noastre electorale. Un alt aspect pe care aș dori să-l menționez se referă la adaptare. Ați spus destul de multe despre priorități și despre bugetul prioritar. Însă senzația mea este că nu avem de fapt destulă studii de cercetare cu privire la ceea ce se va întâmpla la nivelul regional și național în ceea ce privește schimbările climatice. În Cartea Albă am avut exact uh, aceleași uh, afirmații pe care le-am auzit acum 5 ani de la IPPC și pe lângă acesta am mai putut uh, citi și foarte multe aspecte cu privire la diferite um, greșeli mari care s-au făcut de către IPPC, o greșeală în estimări de cifre. Și, um, de asemenea, aș vrea să știu ce vom face în Europa pentru a ne adapta la toate aceste probleme în momentul de față. A lui Peterle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, în momentul de față nu există niciun document din partea Comisiei sau din partea Parlamentului sau a Consiliei în care să nu se vorbească de o sistematizare, strategie integrată, soluții integrate și așa mai departe. Atunci când a fost uh, aleasă noua comisie, foarte mulți comisari au vorbit despre schimbări de paradigmă, că este nevoie de o schimbare structurală și așa mai departe. Pe mine m-ar interesa însă de ce, după un an de activitate al noului colegiu de comisar, energia, industria, sănătatea și transportul și altele sunt în continuare în aceeași paradigmă. Care este, de fapt, paradigma nouă pe care o vedem în aceste sectoare? Dacă ar fi să abordăm lucrurile mai complex, vedem că, de fapt, depinde succesul de toate aceste interconectări între sectoarele respective. Puteți să ne spuneți câte ceva despre felul în care vedeți această schimbare de paradigmă? Mulțumesc! Margaret Oaken are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și doamnei comisar pentru toate expunerile de până acum. Aș dori să vedem pentru o dată că Uniunea Europeană poate să stea unită. Am văzut cât de puțin importantă este Uniunea Europeană în momentul în care nu poate să vorbească cu o singură voce. De fapt, nici nu mai conta până la urmă dacă cineva venea din Germania pentru a susține Uniunea Europeană sau din altă țară. Dar, din păcate, există în continuare interese naționale care sunt foarte, um, să spunem, um, discutate în momentul în care se se creează astfel de, pro, uh, de provocări. Și comisarii germani și alții au uh, prezentat lucrurile ca și cum erau reprezentanții țărilor din care veneau. Mă gândesc aici, exemplul exemplu, la rezervele de, car, de cărbune. Uh, și la ceea ce se întâmplă în uh, unele țări în acest domeniu. Mi se pare important uh, de aceea ca problema subvențiilor pentru industria cărbunelui să fie rezolvată la nivel european. Vedem în continuare însă că Spania are în continuare posibilitatea să um, primească subvenții pentru industria de cărbune și am văzut că și pentru minerit în general. Am văzut într-adevăr că um, Rezultatele însă din aceste domenii sunt foarte proaste în ciuda subvențiilor, ceea ce este un semnal negativ către opinia publică. Ceea ce s-a întâmplat de asemenea în Germania este foarte interesant pentru că și acolo uh, se dorește o reintroducere a subvențiilor de stat. Și aș dori ca dumneavoastră să ne puteți spune, de exemplu, aici că în Uniunea Europeană suntem uniți în ceea ce privește politica progresistă uh, în domeniul schimbărilor climatice și sper de asemenea să putem cu toții contribui ca să se întâmple acest lucru. Și sper ca și Parlamentul European să poată interveni atunci, în care, atunci când un stat membru încearcă să facă presiune asupra Uniunii Europene, așa cum s-a întâmplat cu Spania și cu Germania. Mulțumesc. Da, știm că Danemarca are energie eoliană și nu minerit mai mult, ceea ce e bine. Linda McKeven are cuvântul. Mulțumesc. Doamnă comisar, Satu Hasi a vorbit despre directiva de etichetare în domeniul automobilelor. Vreau să știu ce s-a întâmplat cu această propunere între timp. În schema de comercializare cu emisii am inclus și emisiile provenind din transportul aerian. Și acum vorbim și despre emisiile din domeniul maritim. Vreau să știu care este situația în momentul de față. Și în final, ați menționat un obiectiv pentru 2030 de schimb, în domeniul schimbărilor climatice. Puteți să ne spuneți mai multe despre acest obiectiv? Mulțumesc! Mulțumesc și în final, Judith Beckis. Mulțumesc, domnule președinte, estimate doamnă comisar. Mulțumesc că ați vorbit despre aspectele care țin de poluare, cum ar fi, de exemplu, și de emisiile din transportul aerian. În ceea ce privește singura voce cu care trebuie să vorbească Europa de atât de mult timp, am sugerat uh, la, chiar la audierea dumneavoastră că ar fi bine să aibă Uniunea Europeană o competență exclusivă în ceea ce privește negocierile deci, pe schimbările climatice, deci politica climatică în general, într-un context mai larg. Eu uh, cred că de aceea ar fi bine să existe un mandat exclusiv în domeniul politicilor climatice. Știu că este foarte important să facem eforturi pentru reducerea emisiilor, mai ales mă gândesc aici la un management um, integrat și um, ecologic al deșeurilor. Foarte multe lucruri se pot câștiga de pe urma unei uh, um, abordări mai ecologice în ceea ce privește deșeurile și cred că Uniunea Europeană trebuia de mult să joace un rol de pionier să sperăm că la Cancun acest lucru va fi în fine cazul și să ne gândim și că în 2012 avem așa numitul Summit uh, Earth Summit în care Uniunea Europeană de asemenea ar trebui să ia poziție și vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Da, am și eu două remarci. S-a vorbit despre jaloane, s-a vorbit despre regulile de licitație, însă nu s-a vorbit încă de CDM. Și știm de mecanismul de dezvoltare. Așadar, vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre o a doua perioadă de um, implicare de obligatorie în uh, ceea ce privește legislația pentru 2020? Știm că totul este deja conținut în proiectul pe care îl avem Adică, ce părere aveți despre faptul că trebuie să ne angajăm la nivel mondial? Dacă nu facem acest lucru, probabil trebuie să punem întrebarea ce a fost mai întâi, oul sau găina. Pentru că spunem că nu avem încă oul pentru că americanii și chinezii nu au intrat încă în joc și atunci nu mai contează găina, adică Uniunea Europeană, sau oare e invers? Eu cred că dacă Kyoto 2 ar intra în vigoare, Uniunea Europeană ar fi într-o poziție bună la nivel mondial și ceilalți ar putea să fie puși sub presiuni și ar putea să fie obligați să facă mai mult decât fac în momentul de față. Și, în al treilea rând, o întrebare tehnică. Parlamentul va pleca cu o delegație la Cancun. 15 persoane vor reprezenta oficial Uniunea Europeană, dar știm că există un angajament puternic din partea noastră și că vor veni și alți colegi, chiar dacă nu fac parte din delegația oficială. Sper că puteți să ne asigurați așadar că și acești colegi uh, să poată să fie acreditați la Cancun și să nu rămână în fața ușii la diferite reuniuni. Mă gândesc la Copenhaga, dar nu vreau să fac acum aluzii prea neplăcute. În orice caz vreau să mă asigur că vor putea avea acces la sala de negocieri. Dacă puteți să ne garantați acest lucru, mulțumesc. Thank you. First, uh... Mulțumesc. Un răspuns pentru Satu Hasi și Linda McEwan în ce privește etichetările privind uh, consumul de energie. Povestea este foarte lungă și Comisia analizează acum ceea ce poate să facă în acest domeniu. Cred că este foarte important ca uh, să facem lucruri care să fie pe înțelesul consumatorilor. Analizăm lucrurile și vom încerca să facem lucruri care să fie apropiate de cetățenii noștri. Iar în ce privește LULUCF, ce poate să facă Comisia în acest domeniu? Este vorba despre încercarea de creare a unei rețele. Există însă țări care au probleme, Finlanda de pildă, Trebuie să găsim totuși o poziție unitară europeană privind utilizarea terenurilor. Și lucrăm de asemenea în acest domeniu în dialog cu diversele state membre pentru a găsi uh, un numitor comun care să constituie referință pentru toți. În ce privește subsidiile pentru combustibilul fosil și mai ales subvențiile pentru exploatările carbonifere. Există două situații diferite. Um, un aspect, ajutoarele de stat pentru exploatările carbonifere neprofitabile trebuie să fie limitate aceste ajutoare din partea statului. Va trebui ca în mandatul acestei comisii să nu mai existe aceste tipuri de subvenții. Deci, în 2014 să înceteze această practică, să nu transmitem și următoarei comisii această problemă. Deci, ă, sunt situații specifice în diversele țări. Când am adoptat această decizie săptămâna trecută, ă, acest deadline a fost stabilit pentru 2014. Acest tip de subvenții vor expira până în 2014. Și eu citesc ziarele și uh, văd care este comentariul în diversele țări. Ceea ce cred eu că trebuie să conștientizăm este că există un stat membru care dă 50 de mii de euro pe an sub formă de subsidii pentru un loc de muncă. Păi vă puteți imagina care sunt cheltuielile de mii de euro pe an pe loc de muncă. Iar noi, în declarația noastră, ne propunem la un moment dat să uh, renunțăm la un moment dat la combustibilul fosil. Dacă noi nu vom reuși să rezolvăm această problemă pe plan european, lucrurile nu stau bine. În ce privește întrebarea domnului Prodi, o reducere a emisiilor până la zero. V-am ascultat punctul de vedere și domnul Florence uh, are rezerve în ce privește o acțiune unitară, un singur glas. Sunt de acord. Dacă, dacă studiem uh, diversele amendamente pe care dumneavoastră le propuneți, dacă analizăm punctele de vedere ale diverselor state membre, sunt probleme. Dar noi când reprezentăm comunitățile europene la masa unor negocieri, atunci trebuie să urmăm o direcție clară, unitară, Altfel, glasul nostru nu se va putea face auzit. În ce privește întrebarea domnului Panio, spuneați că analizând follow-up-ul și modul în care a acționat Uniunea Europeană, ă, sunt sceptic, dar noi ă, acționăm de 8 luni de când ne-am preluat mandatul. Și în ce privește demersurile de reducere a emisiilor de carbon, cred că uh, am făcut progrese. Sigur că există probleme în transporturi, există probleme de buget, există probleme de ajustare, probleme de mainstreaming, dar uh, încercăm în clipa de față și uh, am reușit să facem asta, să Um, operăm prin toate mecanismele la dispoziția noastră. Domnul Schilacakis întreabă uh, în legătură cu uh, energoeficiența, care sunt pașii noștri. Domnul Oettinger pregătește pentru 2011 un document în ce privește eficiența energetică. Sunt de acord cu dumneavoastră că demersurile în domeniul cercetării nu sunt suficiente când este vorba despre uh, inovație și când este vorba de un buget pentru eficiență energetică, pentru uh, cercetare în acest domeniu, uh, este important să găsim resurse. În ce privește demersurile de adaptare, în Cartea Albă de anul trecut au existat o serie întreagă de propuneri. Au fost uh, 13 recomandări și noi urmărim modul în care ele sunt respectate. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Peterle în ce privește niște paradigme de interconectare. De asemenea, doamna Linda McEwen a pus o întrebare în legătură cu etichetarea uh, consumului de energie al autovehiculelor Noi va trebui să vedem ce putem face pe plan regional dacă nu există niște acțiuni pe plan mondial care pot să fie convenite. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută nu a fost foarte încurajator. Pe de altă parte, înțeleg, bineînțeles, că la negocierile internaționale sunt cam aceleași persoane care sunt prezente. Noi încercăm să comunicăm cu toate părțile implicate în aceste negocieri, astfel încât să încercăm să obținem progrese pe plan național și dacă nu va fi posibil să încercăm atunci doar pe plan comunitar să ne atingem obiectivele. În ce privește anul 2030? Când vom face o strategie pentru reducerea dioxidului de carbon până în anul 2050, vom avea reperele noastre și pentru 2030. Deci obiectivele stabilite pe, de, care urmează să fie atinse pentru 2030. Iar și în acordul de la Copenhaga deja uh, au existat proiecte de stabilire a unor repere pentru 2020, 2025, 2030. În ce privește întrebarea doamnei Merkis, pentru a fi onestă, cred că toate întrebările legate de a vorbi într-un singur glas uh, nu uh, se bazează neapărat pentru a, pe a stabili cine să fie glasul care se impune. De fapt, cele 27 de state membre trebuie să se străduiască să transmită același mesaj. Aceasta trebuie să fie discuția noastră de principiu. În ce privește eficiența utilizării resurselor. Bineînțeles că și domnul comisar Potocnic are preocupări în acest sens alături de noi. Va exista și o reuniune organizată de Ban Ki-moon privind dezvoltarea durabilă pe plan mondial și uh, de acolo vom uh, lua sugestii pentru a îmbunătăți utilizarea cu eficiență maximă a resurselor. Nu este o preocupare strict pe plan european, dar vom încerca ca sugestiile noastre să se alinieze cu demersurile globale privind eficiența energetică, eficiența valorificării resurselor. Și în legătură cu întrebările președintelui. Încercăm în legătură cu acest Clean Development Mechanism, mecanismul de dezvoltare ecologică curată, să găsim posibilități de colaborare sectorială cu China, de pildă. Noi adesea spunem că așteptăm să vedem care este reacția Chinei. E bine, în aprilie am avut o întâlnire cu uh, reprezentanții administrației chineze care uh, s-au arătat destul de deschiși în a coopera cu noi. În, în iulie a avut loc o întâlnire între experți și ne dorim ca uh, modernizarea sub uh, genericul Clean Development Mechanism să poată să fie uh, un obiectiv și pentru Cancun după Copenhaga în ce privește delegația Parlamentului European și problemele legate de acreditare a europarlamentarilor, bineînțeles că voi fi bucuroasă să fac toate demersurile necesare pentru acreditare. Nu avem niciun fel de reținere pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră să facilităm obținerea tuturor acestor acreditări. Știu că și domnul Busec și domnul Barroso uh, doresc să participe. În încheiere, voi spune că acum, la Cincini este dificil, va fi dificil la Cancun. Poate că unii se gândesc că dacă nu vom a înregistra o reușită la Cancun, poate vor exista alte foruri în care să ne putem impune. Vreau să spun foarte clar, dacă la Cancun nu vom atinge progrese substanțiale, nu va fi ușor să găsim alte foruri în care să ne impunem, să fie G20, să fie alte foruri, nu știu. Deci este foarte important ca toate părțile, grupul G7, dar toți cei care sunt interesați într-un progres în negocierile internaționale să încerce să valorifice oportunitatea conferinței de la Cancun. Pentru că altfel va fi o problemă să găsim un cadru alternativ pentru a ne impune interesele noastre trebuie să încercăm să obținem progresul pe care îl considerăm necesar în acest domeniu. Și mă bucur să pot colabora cu dumneavoastră și la Cancun. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru această dezbatere care a fost uh, substanțială. Ați constatat că Parlamentul European este foarte angajat în uh, sprijinul politicii dumneavoastră pentru o mai mare protecție a mediului înconjurător. Știm că trebuie să încercăm la Cancun și nu în alt for internațional să încercăm să ne impunem obiectivele noastre. Parlamentul își dorește și respectarea cadrului pe care Națiunile Unite îl oferă. Trebuie sub acest acoperiș să încercăm să înregistrăm progresele pe care ni le dorim. Mulțumim, cu siguranță că ne vom revedea la Cancun, dar noi vă invităm și la o continuare a acestui dialog structurat cu Comisia pentru Mediu. So, Kolleginnen und Kollegen, wir machen weiter. Stimate colegi, stimați colegi, continuăm acum ordinea noastră de zi, punctul 4, întrebarea cu solicitarea de răspuns din partea doamnei Elena Oana Antonescu privind noile substanțe psihoactive în Uniunea Europeană. Și îi dau cuvântul colegei noastre, dar poate mai așteptăm 10 secunde până când cei angajați în protecția mediului înconjurător se vor liniști puțin sau vor părăsi sala. Bas Aigut and the Greens, we want to continue. Bas Aigut uh, și restul verzilor vă rugăm, vrem să continuăm cu programul nostru. Poate ați putea totuși să ne acordați un pic mai multă atenție. Da, cred că puteți să vă începeți prezentarea. Da, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc coordonatorilor pentru că m-au susținut uh, să pun pe agenda această întrebare care pentru mine este deosebit de importantă și uh, îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi prezenți în sală, dar uh, uh, sper să mai avem ocazia să, să discutăm această temă. Uh, aduc astăzi în fața dumneavoastră o problemă uh, de sănătate publică deosebit de gravă, cu care se confruntă multe uh, state europene și doresc să plec de la exemplul uh, uh țării mele. Uh, în România și multe state europene și-au făcut loc așa numitele magazine de vise, în care se comercializează substanțe prelucrate chimic, așa numitele droguri legale, surogate ale drogurilor grele psihoactive, precum cocaina, heroina sau extaziul. Aceste droguri sunt comercializate cu ambalaje inscripționate cu uzul uman interzis sau îngrășământ chimic. La cumpărare, însă, agentul uh, sfătuiește cumpărătorul cum să le folosească pentru a genera efecte drogurilor pe care le înlocuiesc. În România, statisticile arată că există peste jumătate de milion de consumatori, adică aproape 5% din pop totalul populației. Cifra este uh, foarte mare, este îngrijorătoare. Sunt tineri cu vârste cuprinse între 14 și 23 de ani, și fol- care folosesc aceste substanțe. Numărul spitalizărilor uh, în urma efectelor folosirii acestor substanțe a crescut alarmant și au fost înregistrate și multe decese. Cele mai des întâlnite gamă este vândută sub numele de Spice și cercetătorii au descoperit că efectele halucinogene sunt determinate de niște substanțe sintetice adăugate de producători denumite cannabinoide, și pentru a masca adăugarea uh, componenților chimici sintetici, producătorii completează amestecul cu substanțe care nu prezintă niciun risc, precum uh, vitamina E, cafeina sau mentolul. Unele dintre amestecuri au reziduri de metale grele. Toate aceste produse sunt însă promovate ca fiind în întregime naturale și sunt vândute uh, sub formă de lumânări parfumate, fertilizator pentru plante, sare de baie și oficial Uh, nu se recomandă îngerarea acestor produse. O altă problemă pe care o au autoritățile este că uh, nu se controlează ce conține cu adevărat un astfel de plic, ci numai ce se află pe ambalaj. Și avem uh, părerea unor psihiatri care au declarat că dependența de aceste substanțe este mai mare decât la cocaină sau heroină. Dependența este imediată. Ehm, acest lucru a determinat autoritățile din, eh, din țara mea să eh, promoveze un, eh, o, o, prin hotărârea guvernului ehm, adăugarea pe, pe lista de substanțe interzise a 36 de, de noi substanțe. Acest lucru se întâmpla în februarie 2010 Uh, actul normativ a intrat în vigoare în aprilie 2010, la câteva luni a fost necesară o suplimentare a acestei liste, pentru că deja uh, fenomenul scăpase de sub control. În prezent sunt noi substanțe importate și vândute în România, care nu sunt acoperite de legislație pentru că există o infinitate de substanțe și combinații de substanțe prelucrate chimic, care pot produce astfel de efecte, iar interzicerea lor cu pas cu pas nu poate fi o soluție realistă, de combatere a problemei. Eu zic că România este un caz fericit pentru că uh, a sezizat amploarea fenomenului, uh, care este la fel, dar este la fel de viu, viu și în alte state europene. Până la adăugarea pe lista substanțelor interzise a acestor noi produse, autoritățile nu pot, nu pot interveni în mod legal. În timpul care se scurge de la punerea în vânzare acestor substanțe și până la adăugarea lor pe listă, Uh, substanțelor interzise, foarte mulți uh, tineri riscă viețile. Faptul că aceste substanțe se vând foarte mult pe internet face ca interzicerea lor într-o țară să fie practic fără efect în controlarea acestui fenomen și să fie uh, deosebit de grea. De aceea eu cred că stabilirea acestui fenomen nu poate fi făcută fără o abordare la nivel european și cred că trebuie să, luăm, să preluăm inițiativa. Acesta este motivul pentru care am, uh, am dorit să adresez uh, întrebarea Comisiei uh, și anume cum crede Comisia că poate combate fenomenul de, de substanțe psihotrope și să prevină comercializarea acestui tip de produse. Care sunt pașii concreți pe care Comisia intenționează să-i facă în această privință? Vielen Dank, Frau Kollegin Antonescu. Vă mulțumim, doamnă Antonescu. Un subiect foarte important, o mare problemă în multe state, pentru mulți, mulți uh, tineri mai ales. Comisia a fost invitată, este acum invitată să răspundă. Avem doi, avem două modalități. Uh, sunt uh, două persoane aici, o doamnă Spinner de la Departamentul Droguri și o altă doamnă de la Departamentul Justiție. Cine începe? Doamna Spinland? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Dana Spinanță la DG Justiție și sunt singură aici. Colega mea uh, de la droguri nu a putut să fie prezentă azi aici. Vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul și vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei Antonescu pentru că a adresat o întrebare atât de actuală pe un, uh, legată de un fenomen atât de important de, pe scena drogurilor. Proliferarea noilor droguri, așa numite droguri legale, a fost o tendință în, pe viața drogurilor în ultimii ani. Drogurile legale sunt uh, o serie de noi substanțe de amestecuri ierbale sau droguri sintetice care sunt utilizate din ce în ce mai mult, mai ales în petreceri în Uniunea Europeană sunt comercializate ca săruri de baie, ca uh, fertilizator pentru plante, îngrășăminte pentru plante, să menționez doar o serie din termenii foarte inventivi utilizați pentru comercializarea acestora, dar sunt intenționate în mod clar consumului uman și sunt consumate într-o mare parte a Uniunii Europene. Sunt mai ales populare și pentru faptul că sunt comercializate uh, sub denumirea de substanțe legale, așadar sunt o alternativă legală la drogurile ilicite. Oamenii cred că nu riscă prea mult, din moment, pentru că din moment ce sunt legale, probabil că sunt controlate și probabil trebuie să că sunt sigure pentru sănătate sau în orice caz se gândesc că nu încalcă legea. Sunt legale? Din punct de vedere tehnic, da, pentru că nu sunt interzise. Nu sunt interzise pentru că sunt noi, pentru că sunt necunoscute autorităților din statele membre, uh, la nivel uh, european și la nivel internațional, dar efectele lor asupra sănătății umane, uh, riscurile sociale uh, și de sănătate sunt în mare parte necunoscute. Așadar, care este abordarea privind aceste substanțe? În primul rând, fiecare stat membru poate, prin legislația națională, să interzică astfel de substanțe. Statele membre, de asemenea, sunt uh, cele care se ocupă de legislația privind funcționarea acestor uh, magazine de vise, care sunt magazinele care comercializează aceste noi droguri. Însă, vă dați seama că interdicțiile la nivel național nu pot fi eficace dacă cetățenii pot să cumpere aceleași droguri într-o țară învecinată sau pe internet. Prin urmare, este foarte important să existe la nivel european un instrument care să abordeze această problemă. Uh, aceasta este decizia Consiliului 387 din 2005, care permite și organizează schimbul de informații, um, de asemenea evaluarea uh, riscului și controlul noilor substanțe psihoactive. Pe baza acestei decizii a Consiliului, de exemplu, Comisia va face foarte curând o propunere cu privire la modalitatea de abordare a metadronei, care este un drog din ce ce mai uh, popular în Europa în primele luni a acestui an și care a fost deja interzis în 14 state membre până în momentul de față. Uh, evaluarea de impact formulată de Agenția pentru Droguri de la Lisabona a arătat că metadrona poate să producă, poate să cauzeze uh, tulburări grave de sănătate. Uh, Așadar, Comisia evaluează acum implementarea acestei decizii a Consiliului privind noile droguri. Am început evaluarea înaintea verii și ne așteptăm să o încheiem în prima parte a anului 2011, așadar anul viitor. Pe baza rezultatelor acestei evaluări vom prezenta propuneri legislative pentru a îmbunătăți funcționarea acestui instrument, pentru a putea să Uh, abordăm mai bine această piață a drogurilor în schimbare rapidă. Așadar, ce evaluăm? În primul rând, temeiul juridic al acestei decizii a Consiliului, care este un instrument de pilon 3 și care va trebui adaptat uh, la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Așadar, vom examina rolul Parlamentului European în uh, astfel de decizii luate pe, în decizii luate pe baza acestui instrument. În momentul de față, Parlamentul European um, nu are astfel de drepturi. În al doilea rând, vom examina procedura acestui instrument. În momentul de față există patru faze, de la schimbul de informații între state membre, la uh, raportare comună cu privire la un nou drog, de către Agenția uh, de Droguri privind drogurile de la Lisabona și Europol, apoi un raport uh, privind evaluarea riscului de la Agenția de la Lisabona și, în al patrulea rând, faza decizională. Vom examina uh, oportunitatea acestor faze și a calendarelor, a termenelor limită pe care le are fiecare actor implicat în procedură. În al treilea rând, vom examina dacă modalitatea de a aborda drogurile legale prin acest instrument este în continuare uh, potrivită, dat fiind dinamismul acestei piețe. Nu ar trebui să uh, se evalueze mai multe substanțe odată, nu o singură substanță, eventual grupuri de substanțe. Uh, pot fi mai multe opțiuni de, de exit. În momentul de față putem să decidem să controlăm sau să nu controlăm o anumită substanță, dar nu există niciun fel de opțiuni intermediare. Vreau de asemenea să vă informez că orice instrument nou va urmări exact aceleași principii ale legislației europene. Orice nou instrument va trebui să se bazeze pe dovezi științifice, să fie echilibrat, luând în considerare uh, obiectivele de sănătate publică, precum și elementele legate de respectarea angajamentelor, convințiilor uh, internaționale. Așadar, Uh, comisia examinează acum uh, opțiunile pe care avem la dispoziție și uh, cu mare plăcere vă oferim informații acum sau în orice moment doriți dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you very much, Spinant, for the answer. Mulțumesc pentru răspuns. Doamna Antonescu, dacă aveți alte remarci sau întrebări, vă rog. Ședin, doresc să mulțumesc și eu doamnei Spinan pentru prezentarea deosebit de interesantă și mă bucur să aud că Comisia a luat în calcul uh, o evaluare a implementării uh, Directivei 387 pe 2005 uh, și că pe undeva modalitatea de evaluare a acestor substanțe va fi, fiind considerată insuficientă în prezent, va fi pusă în continuare sub, sub observație. Pentru că dacă vrem să uh, luptăm eficient împotriva acestui fenomen, uh, cred că trebuie să modificăm uh, abordarea pe care o avem în prezent, pentru că este nevoie de, de măsuri și de reglementări suplimentare. aceste produse de tip spice, sunt, care sunt comercializate sub diverse forme, continuă să apară și se, continuă să se adauge noi forme de cannabinoide sintetice, care sunt adăugate produselor din plante și de aceea problema identificării, monitorizării și evaluării riscului uh, uh, este uh, din ce în ce mai mare. Um, întrebarea pe care trebuie să ne o punem în prezent este cât de operativă este actuala reglementare, având în vedere dinamica acestui fenomen. Pentru că toți acești compuși sintetici Uh, vânduți pe internet sub, uh, sub forma de droguri legale și cu mențiunea nu pentru consum uman, uh, arată viteza și inventivitatea pe care această, la care această piață reacționează la măsurile de control și având în vedere globalizarea și inovarea de pe această piață, eu, face ca acest fenomen să fie o provocare față de abordările actuale. Uh, adăugarea pe lista substanțelor interzise, rând pe rând, nu cred că este, uh, nu cred că este o soluție în situația în care, în care ne regăsim. În condițiile în care acest număr de compuși de sinteză este deosebit de mare, uh, sunt nereglementați și sunt vânduți în continuare pe, pe internet. Eu doresc să merg mai departe cu cu studierea acestei uh, probleme și să fac uh, și sper să găsesc uh, sprijin în, în această comisie pentru, pentru acțiuni uh, ulterioare, pentru că este un, o problemă deosebit de gravă și uh, modul în care acest fenomen uh, a, a luat amploare în țările europene, cred că este foarte îngrijorător. Mulțumesc, doamna Antonescu. Uh, ne-ați prezentat situația din România, dar uh, probabil că situația este similară și în alte țări, pentru că tinerii consumă aceste droguri. Există o piață globalizată a producerii și a comercializării și cred că Uniunea Europeană trebuie să ia acțiune, trebuie să aibă o acțiune coordonată Doamna Spinanț ne-a spus uh, câteva lucruri pe care comisia le face și vreau să vă mulțumesc pentru că ați introdus pe ordinea de zi acest uh, element. Uh, trebuie să vedem, să monitorizăm în continuare situația și să luăm uh, măsurile necesare. Doriți să luați uh, din nou cuvântul, doamna Sfinanț? Yes, thank you very much for giving me the opportunity to, uh, to... Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să răspund la întrebarea suplimentară eficacitatea procedurii uh, privind noile droguri este unul dintre elementele pe care le vom evalua. Doamna Antonescu a menționat faptul că în momentul de față interzicem substanțele pe rând, ceea ce într-adevăr poate să fie o procedură ineficientă și care durează. O substanță care este interzisă azi, mâine este înlocuită de o substanță foarte similară prin faptul că se face o simplă schimbare moleculară. Așadar, vom încerca să examinăm, să vedem dacă este posibil juridic și din alte puncte de vedere să interzicem grupuri de substanțe, nu substanțe uh, individuale. Este doar una dintre uh, întrebările pe care ni le punem. Tre- termenele vor fi importante pentru că trebuie să acționăm uh, cu mare viteză. După cum am spus, 14 state membre au uh, interzis deja metadrona, iar Comisia va face săptămâna viitoare o propunere cu privire la abordarea acestui drog. Pe de altă parte, nu putem să renunțăm la dovezile științifice numai de dragul vitezei deciziei. Așadar, această evaluare va trebui să răspundă la niște întrebări foarte complexe și să furnizeze niște răspunsuri foarte complexe privind revizuirea acestui uh, instrument și le vom prezenta uh, la anul viitor, după cum am spus la început. Mulțumesc, Dana Spinaz, și mult succes pentru că aveți nevoie de succes în uh, munca pentru combaterea acestor droguri. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci uh, încheiem discuția pe acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul următor, la punctul 5, conturile uh, economice europene pentru mediu. Este un raport care a rămas uh, la președinte. Uh, dar care m-a interesat foarte mult și m-am bucurat să pot să-l elaborez, pentru că este vorba de un subiect care este important pe termen lung. Este un subiect uh, important. Trebuie să știm, în primul rând, cum funcționează politica de mediu în statele membre, dacă a, punerea în aplicare a avut succes sau nu. pentru că avem tot felul de colectări de date privind activitatea economică, dar avem lacune importante când vine vorba de colectarea de date de mediu. De aceea salut cu căldură faptul că Comisia a luat inițiativa și a făcut o propunere legislativă cu privire la uh, un conturi europene economice pentru mediu. Acesta este sintagma care denumește aceste conturi. Colectarea de date se face pe anumite segmente. Statele membre pot, uh, în mod voluntar, să prezinte Comisiei prin Eurostat uh, aceste date. Și, dată fiind criza economică și financiară, s-a observat o tendință de a întrerupe acest sau de a reduce aceste operațiuni. Și de aceea este foarte bine, e oportun momentul la care Comisia a răspuns prin acest proiect de rezoluție, prin această propunere, astfel încât uh, transmiterea datelor să fie obligatorie, pentru că avem nevoie de date. Există trei așa numite module. E vorba de emisiile atmosferice, de taxele de mediu și de asemenea, de conturi referitoare la fluxurile de materiale la scară economică. Trei sectoare în care colectarea de date va fi obligatorie. Eu am uh, purtat multe discuții cu instituții care se ocupă de aceste lucruri la nivel național și consider că trebuie să mergem mai departe, dincolo de aceste trei module. E un început bun, dar nu e suficient. Iar amendamentele mele uh, cer ca uh, elaborarea de noi și adăugarea de noi module, ca apă, subvenții pentru mediu și alte module să fie uh, treptat incluse în uh, obligație de raportare, astfel încât în cele din urmă să avem o imagine completă. De asemenea, nu trebuie să cuprindem doar materialele utilizate, ci și cele neutilizate. Pentru că e o vorba de cantități foarte mari de uh, materii, materiale care nu sunt utilizate, fie că e vorba de capturi accidentale pescuit sau de nămoluri de dragare sau uh, uh, materiale din pământ excavat sau uh, materiale metalice neutilizate minereuri nemetalice, nu avem date cu privire la aceste domenii și cred că ele, de fapt, uh, s-ar încadra în conturile de mediu. Am deschis uh, poarta uh, către uh, acțiuni pe, uh, în, în mod voluntar. Pentru că în momentul, în perioada următoare, probabil că colectarea acestor date ar putea fi împovărătoare pentru anumite state. E foarte important dacă avem aceste conturi uh, europene de mediu ca uh, și actorii din societate și cetățenii să știe că ele există, pentru că știm uh, PIB-ul uh, anual. Uh, toată lumea cunoaște aceste cifre care sunt uh, un punct de referință pentru orice, că e un plus, un punct procentual, minus un punct procentual. Toate dezbaterile politice se învârt în jurul acestor cifre, însă nu știm care este punctul de valoare de referință în ceea ce privește acțiunile de mediu. Și cred că acestea conturile de mediu ar trebui să fie valorile din conturile de mediu ar trebui să fie publicate în aceeași zi în care se publică și PIB-ul. Și la fiecare trei ani, comisia ar trebui să aibă, să prezinte un raport de evaluare. Uh, cu, când să propună de asemenea și posibilități de îmbunătățire a instrumentarului pe care îl avem. Acesta este pe scurt raportul pe care vi-l prezint. Avem uh, și raportor din umbră. Catherine Sully văd că este aici și dorește să ia cuvântul. Te rog. Merci, Monsieur Président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să salut calitatea acestui raport. Nu că văd necesitatea înaintării unui amendament acum, bineînțeles cu rezerva dacă găsim ceva după ce mai citim. Sunt de acord uh, cu amendamentele pe care le-ați propus dumneavoastră. Cred că acestea sunt amendamente foarte raționale și nu văd în momentul de față niciun motiv de a face vreun reproș sau vreun comentariu. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, un... vă dați seama că îmi face plăcere să aud așa ceva, să vedem Horst Schneller, ce zic ceilalți coordonatori. Da, mulțumesc! Eu nu sunt uh, raportor din umbră. Nici nu știu cine e, de fapt, raportul din umbră la noi, dar mie mi se pare oarecum mai critic această evoluție. Propunerile pe care le-a făcut uh, președintele nostru se bazează pe propunerea comisiei. Acesta este un lucru pe care îmi trebuie mai întâi să luăm la cunoștință și cred că, dacă ne uităm la propunerea comisiei, au fost trase concluziile care trebuia prin amendamentele care s-au propus. Însă eu mă întreb ce aduce dacă noi încercăm să adunăm în asemenea complexitate informații care după aceea vor fi examinate și analizate de către unele persoane din birouri și care vor fi concluziile pe care le vor trage aceștia. Am discutat cu mai mulți, eu sunt uh, raportor din umbră pentru problema PIB-ului și aceasta este o problemă relevantă pentru ceea ce discutăm acum, însă eu pledez din ce în ce mai mult, de fapt, pentru parametrii mai generici care să poată fi măsurați, care după aceea însă ne spun mai multe despre alte aspecte. Avem legislație pentru poluarea apei, pentru poluarea atmosferică. Statele membre sunt obligate să pună anumite obiective în practică, ceea ce fac și în Europa putem spune că evoluțiile au fost uh, mai ecologice în ultima vreme decât niciodată în ceea ce privește poluarea atmosferică și uh, altele, față de alte regiuni în lume. Deci ce dorește Comisia, de fapt, să facă cu aceste date? Eu cred că ar trebui mai degrabă să facem alte socoteli, alte calcule care să fie evaluate și într-o perspectivă critică. De exemplu, ce ar fi dacă n-am avea aceste reguli stricte? Cum s-ar uh, dezvolta PIB-ul atunci? Sau care ar trebui să fie prestația industriei pentru ca să pună în aplicare ceea ce hotărâm noi la nivelul acesta, de exemplu. Și acestea sunt probleme și aspecte care apar întotdeauna în discuțiile din opinia publică și ce, când suntem, de exemplu, la noi în circumscripție sau prin țarele noastre, exact acestea sunt întrebările pe care le primim. Dacă însă doar adunăm fapte ca să spunem, vai, care este situația este dramatică, trebuie să facem reguli și mai stricte, acest lucru mi se pare greșit. Dacă însă adunăm datele pentru ca să facem, de exemplu, comparații între statele membre, pentru a vedea care sunt statele care nu au îndeplinit încă regula obligatorie care s-a impus la nivel european, atunci înțeleg sensul acestor statistici. Cred că în Europa există în continuare diferențe foarte mari, de aceea ar fi oportune astfel de calcule, și anumite reguli pur și simplu se dau la o parte, se bagă sub covor, nu sunt neapărat uh, luate în serios de către unele state care vor să facă oricum cum vor ele. Atunci mi s-ar părea corect să strângem aceste informații. Dar mi se pare grav, mi se pare greșit să discutăm despre niște date colectate și să încercăm să facem și mai multe reguli după aceea. Trebuie să știm că trăim în lume și nu trăim pe o insulă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schnellhardt. O să spun și eu ceva despre ce ai spus acum mai târziu, dar acum îi dau cuvântul lui Criton. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru acest raport foarte bun. Mie mi-a plăcut foarte mult amendamentul 8, care cere module suplimentare care să fie dezvoltate, care să fie incluse în domeniul de aplicabilitate a acestui regulament, mai ales în ceea ce privește domeniul forestier și aspectele legate de lemn două puncte. Ar trebui poate însă adăugate la anexa 3. Mi se pare că nu există destule prevederi pentru colectarea datelor cu privire la apă și cred că această anexă ar trebui îmbunătățită pentru că avem deja foarte multe date de la directiva cadru cu privire la apă, de unde am putea să adunăm mai multe informații. Și mi se pare că și datele cu privire la stocul de pești ar putea să fie inclus tot în anexa 3, de exemplu. Iar la anexa 1, care este legată de conturile cu privire la emisii, vorbim de triplul C al ONU, de UNFCCC și știm că această convenție cere mai multe lucruri foarte clar care ar putea fi introduse și în acest document. Chiar dacă statele membre uh, au deja un sistem de raportare pe LULUCF, um, noi nu includem acest aspect în raport. Poate că ar fi bine să-l adăugăm și pe acesta la anexa 1. Pentru că după aceea vom fi obligați să includem acest aspect mai târziu, dacă nu o facem acum în stadiul acesta incipient. Mulțumesc! Mulțumesc, Criton! Dau acum comisiul, uh, cuvântul, mă scuzați, comisiei. Întrebarea este ce face comisia cu aceste date, de ce facem acest lucru în general și cred că dia, domnul Diaz Munio Cabeza va răspunde. Am pronunțat bine? Din partea Eurostat. Diaz Muñoz, nu? Mulțumesc. Da. Mulțumesc că dați ocazia Comisiei să prezinte această propunere de regulament în fața Comisiei dumneavoastră. Aș dori să vorbesc mai întâi de câteva din întrebările care au fost înaintate de către diferiții intervenienți în dezbatere și după aceea voi vorbi despre câteva din amendamentele din această propunere. Mai întâi vreau să vă dau o informație de context despre această propunere de regulament, cum s-a ajuns la ea. Noi, la Eurostat, am lucrat uh, cu privire la conturile economice europene pentru mediu deja de mulți ani și am făcut mai multe studii în acest sens. Am dezvoltat o metodologie care este necesară pentru a putea oferi dat, posibilitatea statelor să ofere aceste date. Apoi, pe baza unei strategii care a fost aprobată de către directorul general al uh, Oficiului Național, uh, Internațional de Statistică, am uh, inclus mai mulți pași prin care aceste conturi pot fi puse în aplicare. Există aspecte mai, să zicem, mature care pot fi prezentate astăzi cu privire la taxele de mediu și cu privire la uh, informațiile necesare pentru crearea acestor conturi. Toate aceste date sunt colectate pe bază voluntară din partea mai multor state și dificultatea de a discuta aceste aspecte cu statele respective și de a obține susținere din partea lor nu a fost neapărat prea mare. În acest sens, purtăm acum discuții la Consiliu care sunt foarte line. Ne așteptăm să nu fie un dosar prea problematic. Acesta este deci contextul. Acum, în ceea ce privește importanța conturilor economice europene pentru mediu și potențialul pe care îl aduc cu sine pentru analiza economică și statistică a aspectelor legate de economie și de mediu în același timp, vreau să vă dau un exemplu în acest sens. Uniunea Europeană are un sistem de conturi economice naționale care este deja funcțional de mai mulți ani și conturile pentru mediu oferă practic o legătură ca un satelit între conturile naționale și conturile de mediu. Sunt de aceea un instrument foarte important pentru analiza de mediu și economică în același timp, pentru că permit, de exemplu, să ne uităm la diferitele aspecte cu privire la emisiile atmosferice și să creăm o legătură, de exemplu, cu comportamentul consumatorului. Putem așadar, deci, să ne uităm atât la emisii, la emisiile care reies din producție, dar pe de altă parte și la emisiile care ies din consum, care în același timp uh, sunt uh, responsabile de emisii. Aceste analize, așadar, ne permit, sunt permise din cauza acestui legături între conturile naționale și conturile de mediu. Și acesta este un instrument de putere, este important să avem așadar un regulament în acest domeniu, pentru că acesta ne permite să creăm o legătură între informațiile pe care le avem în conturile naționale și celelalte, într-o manieră foarte ordonată și care să fie o bază de date foarte prețioasă pentru studiile de mediu și studiile economice. Aceasta doar ca să justificăm care este puterea care devine din aceste informații și din sistemul de conturi economice. După cum am spus, acesta este și motivul pentru care am ajuns aici. Resursele din statele membre se reduc din ce în ce mai mult, costurile operaționale sunt din ce în ce mai mari și nu putem să acționăm pe sistem în același timp, trebuie să acționăm gradual și să ne bazăm pe modele care au fost deja testate și date care au fost deja colectate de multe ori. Acestea sunt punctele pe care vreau să le menționez de la început, dar mai vreau să subliniez și două amendamente specifice care au fost propuse în proiectul de raport uh, prezentat aici, amendamentul 8 și amendamentul 9. La amendamentul 8, după cum ziceam, suntem absolut de acord că aceste trei modele care au fost prezentate în proiectul de propunere sunt o parte dintr-o strategie complexă care a fost adoptată de către directorul, național, directorul general al Oficiilor Naționale de Statistică în 2008. Și avem așadar deja acest acord, dar considerăm că includerea acestora într-un, într articol, într-un articol, așa cum se propune în amendamentul 8, ar fi un lucru dificil pentru ca să-l putem vedea acceptat de către statele membre. Am putea deci să propunem ca această strategie să fie luată la cunoștință, să fie adoptată de către statele membre și să includem acest lucru într-un considerent al textului, pentru că avem deja un plan al Comisiei pe care statele membre l-au aprobat și, în general, sunt de acord cu el, sunt de acord cu o abordare graduală pentru a putea adopta diferitele module. Acesta este primul punct pe care aș fi dorit să-l subliniez. Al doilea se referă la amendamentul 9. Din nou, la acest punct, după cum am zis și de la început, noi încercăm să creăm studii pentru crearea unui nou uh, modul și facem studii pilot în afara cadrului acestui regulament pentru a putea studia mai bine serviciul de bunuri și de servicii și uh, conturile energetice. Facem așadar un proiect pilot în afara cadrului acestui regulament, după cum spuneam, și pentru a putea include în acest regulament ceva care să se refere la studiile pilot, nu cred că ar fi un lucru bun și ar putea să creeze reacții contraproductive din partea statelor membre. Așadar, prin introducerea informației într-un considerent, în care să se vorbească și despre viitor și planurile pe care le avem pentru viitor ar fi un lucru destul de bun. Și cred că ar, s-ar bucura și de acceptare din partea statelor membre. Și acum, în final, Vreau să spun că noi considerăm că este important să punem în aplicare cât mai repede acest regulament, pentru că avem nevoie de acest instrument uh, de informare, să avem o bază legală pentru a putea pune în aplicare cât mai repede regulamentul și după aceea vom începe cât mai repede negocierile la Consiliu, ceea ce este foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Diaz Munio, îmi cer scuze, spune președintele, că am rostit greșit numele anterior, dar sunt mai multe persoane din partea Eurostat prezente în sală. Vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în uh, ultima vreme, uh, inițial pe bază voluntară. Acum există și această obligativitate. Și voi spune că nu este vorba despre o deficiență de a acționa până acum, este vorba de a uh, controla dacă politica noastră vis-a-vis -vis de mediu are succes sau nu și trebuie să știm care este uh, nivelul de utilizare al materialelor, uh, dacă există risipă sau nu. Și în perspectivă dorim ca risipa să dispară. Și în acest scop, pentru a măsura această activitate, nu dispunem de date suficiente. În ce privește întrebările pe care ni le-a spus Criton Arsenis, uh, Mi se spune că aceste date privind apele și uh, emisiile figurează deja în programul Comisiei. La articolul 3a, nou, se cere acest lucru, dar și colegul Schnellhardt dorește să pună o întrebare suplimentară. Ce mă neliniștește pe mine în această problemă? Colectăm din nou date și probabil că în direcția 2014-2019 se construiesc din acest punct de vedere uh, noi uh, eforturi de asemenea colecte. Mie mi se pare că este periculos, este exagerat, pentru că nu putem intra în amănunt, nu putem constitui uh, un bilanț dacă mă gândesc la o turbină eolică, mi se spune că este nevoie de 10 ani până când uh, să se amortizeze, după aceea această turbină intră în reparații. Dacă eu trebuie să uh, stabilesc exact care sunt datele de utilității, mi se pare că este un efort sisific pentru statele membre pentru a uh, face asemenea socoteri de eficiență. Eu găsesc că lucrurile, așa cum sunt solicitate acum, uh, ar fi exagerate. Dar poate că domnul președinte, în cadrul negocierilor din lunile următoare, o să reușească să mă convingă să-mi schimb părerea. Voi încerca, stimate coleg, să faci acest lucru. Dacă ne gândim că noi colectăm date economice de la întreprinderea mică până la uh, marea companie privind importurile, exporturile efectuate și cunoaștem toate aceste date, de ce să nu avem date și în legătură cu activitatea ecologică? Deci trebuie să încercăm să obținem o bază pentru a verifica succesul sau insuccesul politicii noastre vis-a-vis -vis de mediu. În legătură cu ceea ce a spus Ties Munio, ă, amendamentul meu 8 propune și module suplimentare este vorba despre dezvoltarea următoarelor module care ar fi prioritare, fără să se stabilească dacă este vorba despre anul 2013 sau 2014. Și există și amendamentul 11, în care am spus că în 5 ani după intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia va trebui să elaboreze un raport de implementare pentru a face propuneri de îmbunătățire. Acesta este un cadru obișnuit, ceea ce nu înseamnă că lucrurile până atunci ar trebui uh, deja să funcționeze 100%, dar vom avea în acel raport de implementare o imagine despre ceea ce s-a putut obține și ceea ce încă nu a fost fezabil. Criton? Da. Nu este atât de important chiar să intrăm în toate amănuntele. A fost un raport foarte bun, zic eu până acum. Sunt uh, aici menționate emisiile. Există și anexa 1 Ceea ce întreb eu este dacă există prevederi pentru a avea categorii privind uh, uh anumite emisii. În ce privește apele, la articolul 3A9 se solicită dezvoltarea unor module suplimentare. Eu Spun doar că trebuie să avem prevederi specifice legate de colectarea datelor privind gradul de poluare al apelor. Aș vrea ca uneori să intrăm mai mult în amănunt, dar oricum sunt foarte multe elemente deja conținute în raport care mi se pare foarte bun și vă mulțumesc pentru el. Bun, date privind apele, există privind directiva apelor uh, date. Ce s-a întâmplat? Mă adresez domnului Diaz Munio. În legătură cu calitatea apelor, avem informații care în baza directivei 4 sunt colectate, dar acum în modulele pe care dorim să le dezvoltăm pentru viitor, există exista module noi privind date suplimentare legate de administrarea apelor. În, în clipa de față nu avem multe amănunte, dar directiva cadru privind apele deja prevede colectarea anumitor date pe care Comisia în clipa de față chiar le deține. Deci, exact uh, asta spune domnul uh, Criton Arsenis, uh, este ceea ce dorim noi să introducem și în acest raport. Întrebarea este dacă noi includem sau nu și aceste date privind apele ar fi dificil pentru că ar dezechilibra puțin uh, acest raport privind utilizarea uh, resurselor. Yeah, well, just to my colleagues uh, tell me, yeah, uh, is that, as I said, water. We are planning to have water. Vom uh, testa și posibilitatea de a avea evidențe uh, legate de utilizarea apelor, dar în clipa de față ele nu sunt incluse în această contabilizare. Ce aș vrea să spun este că din punct de vedere metodologic apa este atât de importantă, încât dacă uh, comparăm cu celelalte fluxuri de materiale, um, am avea uh, o cantitate imensă de date, toate celelalte materiale, că este vorba despre minereuri, alte tipuri de resurse, ar fi uh, comparabil infime. Deci, este vorba despre materialele și fluxul de materiale în economie. Deci noi va trebui să avem o evidență separată privind uh, utilizarea apelor și nu în cadrul acestei contabilizări a fluxurilor de materiale în economie. În clipa de față, încă nu am atins maturitatea metodologică pentru a introduce acești indicatori în această evidență. Dar dispunem deja de datele pe care directiva cadru privind apa, apele uh, ni le solicită. Logica uh, acestei uh, contabilizări din punct de vedere ecologic este legată de aspectele, activitățile economice. Trebuie să avem un inventar al emisiilor uh, de gaze, uh, trebuie să avem în același timp uh, o contabilizare. Nu este vorba despre combustibilul tradițional pe care îl folosim pentru că avem transport în agricultură, avem transport în industrie, avem transport pentru producția manufacturieră, dar ă, toate aceste date sunt reflectate sub formă de activitate economică, pentru că obiectivul acestei contabilizări este să facem legătura cu activitatea economică și nu pornind de la sursă. Logica de abordare este alta. Mulțumesc. Există alte luări de cuvânt. ca Hans Florenz. Doream să mulțumesc Comisiei pentru eforturile depuse în acest domeniu, dar unde duc ele dacă statele membre nu duc la îndeplinire obligațiile care le revin din diversele directive că este vorba despre directiva privind apele sau de alte directive. Avem vreo patru state membre din statele tradiționale membre ale Uniunii Europene, statele fondatoare ale Uniunii Europene, care nu au transpus în eh, fapt prevederile unor directive. Eu cred că la nivelul Comisiei ar trebui să se uh, intervină mai masiv pentru a obține datele necesare care să ne permită nouă să analizăm dacă politica noastră privind mediul um, are succes sau nu. Eu spun de pildă că directiva noastră Triple E nu a uh, fost uh, respectată în diversele state membre. Uh, Comisia nu dispune de datele necesare trebuie să spunem încă o dată răspicat că trebuie să existe instrumentarul necesar la dispoziția Comisiei pentru a avea acces la datele necesare, pentru că altfel lucrurile se transformă într-o farsă. Noi încercăm să elaborăm directive foarte bine, bune și în diversele state membre ele nu sunt respectate. Trebuie să poate să elaborăm mai puține reglementări, dar ele să fie toate respectate. E bine, cum stau lucrurile privind furnizarea de date din vechile state membre ale Uniunii Europene, din noile state membre? Obțineți datele pe care vi le doriți sau nu întotdeauna? Whenever there is a legal act that... Ori de câte ori există un act normativ care se referă la producție de date statistice, în mod normal primim datele pe care le solicităm. Avem o perioadă de tranziție în care statele pot să ceară derogări pentru a-și pregăti sistemele de furnizare a datelor, dar perioada de tranziție, odată încheiată, colectăm datele, avem și o monitorizare a conformității tuturor regulamentelor care este discutată cu țările și dacă un stat nu ne trimite sau ne trimite cu întârziere datele, atunci uh, trimitem uh, avertizări de conformitate care sunt uh, uh, imediat urmate. Nu avem niciun fel de caz în fața Curții de Justiție pentru că am identificat o problemă de neconformitate. Ori de câte ori apare o problemă, ea este în mod normal rezolvată printr-o scrisoare de avertizare care se trimită, trimisă reprezentanței permanente a țării respective și astfel uh, datele sunt uh, trimise. În ceea ce privește datele pentru conturile de mediu, există deja colectare voluntară și primim uh, date din partea unei mari majorități a statelor membre. Uh, și dat fiind regulamentul pe care îl propunem acum, dacă totul merge bine, dacă va intra în vigoare în 2011, vom avea o perioadă de tranziție de 2 ani și în timpul acestei perioade, perioade ne așteptăm uh, puține, la puține cereri de derogare. Credem că din 2011 datele vor fi primite de Eurostat din cele mai multe state membre în mod corect, nu doar în ceea ce privește termenul, ci și calitatea și armonizarea conceptelor. Bine, mulțumesc! Mulțumesc că ați venit uh, la Bruxelles să discutați cu noi. Uh, vă urez drum bun înapoi la Luxemburg, unde sunteți uh, dumneavoastră. Nu e, Luxemburgul nu e departe de unde vin eu. Deci, mult succes în activitatea dumneavoastră. Termenul pentru depunerea amendamentelor, 13 octombrie, votul în comisie, 9 noiembrie și avem uh, un uh, instrument de noi amendamente care poate fi utilizat. Trecem la punctul 6. Consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană. CBRN, un plan de acțiune al Uniunii Europene. Raportarea este Cartica Tamara Liotard. Uitspraak van de titel heeft gedaan. Um, uh, ik heb geprobeerd een voorstel. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că mi-ați uh, pronunțat întregul nume. Am elaborat acest uh, text cu privire la noul plan de acțiune pentru consolidarea securității chimice, biologice și radiologice și nucleare în Uniunea Europeană, CBRN, în acronim. Să folosim acronimul pentru că e mai ușor. Am putea să începem discuția vorbind despre proliferarea materialelor nucleare. Dar eu uh, mă focalizez asupra aspectelor de mediu și de sănătate publică ale acestui subiect, care se află în sfera de competență a comisiei noastre. Aș fi foarte interesată și de cealaltă uh, parte a dezbaterii, dar nu am să intru în aceste detalii aici. În primul rând, salut faptul că Comisia pune accent pe aspectul uh, de securitate în Uniunea Europeană. În principiu, responsabilitatea pentru politica CBRN este a statelor membre. Dar cooperarea și coordonarea strânsă la nivelul Uniunii Europene sunt uh, necesare, pentru că infecțiile nu respectă niciun fel de frontiere și în trecut am văzut Uh, că s-au irosit foarte multe eforturi. De exemplu, când a avut loc epidemia AH1N1, dacă am fi avut o mai bună coordonare, am fi putut să economisim foarte mulți bani și am fi avut o mai bună accesibilitate la vaccin pentru cei care aveau nevoie. În 1990 uh, și în 2006 o abordare comună privind bolile la animale a fost elaborată și revizuită. Și cred că e păcat că nu avem ceva similar pentru ființele umane. Avem nevoie de un sistem bine gândit pentru a preveni răspândirea infecțiilor și pentru a îmbunătăți coordonarea serviciilor medicale uh, pentru a ne asigura că există o bună planificare de infrastructură în întreaga Uniune Europeană. Salut uh, faptul că în comunicarea Comisiei se pune accentul pe prevenire. Prevenirea este minunată, cred eu. Și cred că ar trebui să încercăm, în primul rând, să prevenim atacurile și infecțiile. Dar cred că este păcat că s-a acordat atât de puțină atenție în propunere răspunsului, reacției și, mă, mă, și măsurilor care trebuie luate uh, atunci când uh, are loc un incident. Se fac uh, trimiteri la detectarea, de exemplu, antraxului. Dar de fapt, de la momentul contaminării și până la obținerea rezultatului cu privire la amploarea infecției, pot să treacă câteva zile. Multe din aceste substanțe pot să uh, cauzeze probleme grave de poluare a, a, a apei și uh, solului, astfel încât trebuie să avem un set de măsuri rapide care pot fi luate în cazul în care apar astfel de uh, probleme. Uh, măsuri de decontaminare rapidă a apei și solului, pentru că uh, ar fi foarte periculos dacă nu am avea um, niște instrumente de detecție, de detectare rapidă și de decontaminare cât mai repede posibil. De asemenea, avem nevoie de uh, un plan pentru situații ca uh, Uh, contaminarea apei sau alimentelor, trebuie să avem rezerve de ape și alimente și uh, o procedură uh, de distribuție a acestora către populație și niște reguli foarte clare care trebuie uh, respectate, spunându-le oamenilor ce au voie să mănânce și să bea. Infrastructura foarte bună este de asemenea o necesitate dacă dorim să putem furniza asistența adecvată victimelor și să prevenim contaminare suplimentară. Deci avem nevoie de o bună coordonare în rețelele de a rețelelor de transport. Cred de asemenea că trebuie să uh, punem un mai mare accent pe cooperarea între rețelele de transport, dar și între uh, cadrele medicale. Cred că un lucru care lipsește din propunere și aș dori să-i se acorde o mai mare atenție este nevoia, nevoile anumitor grupuri specifice de populație, um, copii, um, femei însăcinate, um, persoane în vârstă care necesită îngrijiri medicale speciale. Ei nu trebuie să fie uitați în niciun fel de măsuri. Dacă colegii mei au orice fel de idei și sugestii suplimentare, eu le primesc cu mare plăcere. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Liotar. Chris Davis a cerut să ia cuvântul. Thank you, President. Um, I just want to make some comments on behalf of my... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fac, să fac câteva comentarii în numele colegului meu care nu este aici m-a rugat să felicit în primul rând raportoarea pentru raportul pe care l-a produs, un raport foarte echilibrat, foarte plin de detalii și care ține cont de foarte multe aspecte, cum ar fi riscurile de sănătate și de mediu în cazul incidentelor CBRN. Necesitatea unei cooperări mai strânse la nivel european este de asemenea menționată și se uh, Recunoaște de asemenea că o mai bună legătură între cauză și efect este primul pas important pentru a putea combate astfel de aspecte. Un, o mare parte din efort trebuie să se ducă în prevenire, trebuie să fim mai bine pregătiți și să avem mecanisme de reacție pregătite pentru ca să ne asigurăm că există un cadru de măsuri armonizat care poate fi uh, introdus atunci când este nevoie de să aplicăm aceste elemente aceste instrumente. Și în același timp uh, salută de asemenea și faptul că raportul se referă la felul necoordonat în care a reacționat Uniunea Europeană în cazul pandemiei H1N1 și uh, consideră că este nevoie de o reacție mai eficientă și în ceea ce privește costurile și în ceea ce privește acțiunea Uniunii. De asemenea, persoana respectivă consideră că trebuie să facem o analiză foarte clară în ceea ce privește cheltuielile pe vaccinuri, în cadrul uh, Comisiei Bugetare a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să intervin în calitate de raportor din umbră din partea grupului socialist și democrat. Bineînțeles că mulțumesc în primul rând raportoarei pentru acest raport. Mi se pare că uh, Dumneiei a tratat foarte amplu și în același timp complex această problemă. Însă, după părerea mea, se subliniază poate puțin cam prea mult riscurile biologice și prea puțin alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, atacurile nucleare la centralele nucleare, care au de asemenea un potențial uh, puternic de risc și de uh, răspândire rapidă a materialelor radioactive și nucleare și care ar putea avea un impact uh, extrem asupra întregii populații. Eu aș dori de aceea să reamintesc așadar și aspectul de risc nuclear și care vine prin acest tip de atacuri pe care l-am spus. De asemenea, apreciez însă faptul că se subliniază pregătirea vaccinelor în amonte în ceea ce privește răspândirea virusului AH1N1. Dar nu mă miră acest lucru pentru că, într-adevăr, acesta a fost un prim episod în care a trebuit să facem față la o pandemie, în același timp uh, am, avut, uh, am fost confruntați cu o lipsă de informații coordonate și de asemenea cu faptul că nu se știa de fapt dinainte care era tipul acestei patologii și care era de adevărat riscul pe care îl aducea cu sine. Aș dori de aceea să subliniez uh, că mi se pare că lipsește oarecum în raport accentul pus pe felul în care se poate planifica un, se, un sistem de intervenție planificat de decontaminare, de exemplu, a terenurilor și de decontaminare a infrastructurilor care sunt supuse unui risc de contaminare fie chimică, fie biologică sau radiologică și nucleară. Acest aspect al decontaminării este important pentru că face parte dintr-o pregătire care trebuie să fie parte din orice analiză a riscului, fie de orice tip or fi el, când vorbim despre el. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Radvide Morcunaite. Mulțumesc, doamnă președinte. Sal, o salut pe doamna Liotar și aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că a luat poziție față de aspectele legate de siguranța uh, radiologică, nucleară, chimică și biologică în Uniunea Europeană. Prevenirea în Uniunea Europeană depinde în momentul de față de acțiunile statelor membre, dar este clar că avem nevoie de o poziție comună și această comunicare a Comisiei este un pas în această direcție. Trăim în momentul de față într-o epocă foarte instabilă, care aduce cu sine foarte multe riscuri, care vin fie din uh, lipsa de grijă a oamenilor și a acțiunile lor uh, involuntare, dar și câteodată pe, se bazează pe aspecte voluntare ale acțiunilor umane. Trebuie deci să găsim o prevenire nu numai în cadrul Uniunii Europene, ci și în alte state ale lumii, cum ar fi, de exemplu, la noi în, în Lituania, se pune problema riscurilor CBRN foarte mult, este foarte de actualitate, pentru că în jurul Lituaniei pândesc diverse pericole, cum ar fi, de exemplu, resturile armelor chimice din Marea Baltică sau planurile statelor vecine de a construi două centrale nucleare noi. Acest pericol pleacă însă și de la alte surse sau se leagă și de tehnologiile moderne și de aplicațiile acestora. Însă principiul de bază care trebuie să se aplice mereu este că nu trebuie să interzicem anumite tehnologii, ci trebuie să sporim securitatea acestora și aș uh, vrea să vă spun că sunt de acord cu domnul Prodi cu privire la contaminarea biologică și chimică și despre răspândirea unor pandemii. Trebuie să introducem deci în acest document mai multe aspecte, după părerea mea, iar în comunicarea Comisiei îmi lipsește o poziție a Comisiei cu privire la revizuirea situației actuale, unei analize a situației actuale și uh, constatării care sunt, de fapt, lacunele de siguranță în momentul de față. Mă refer acum la faptul că acest sistem de siguranță trebuie să fie destul de flexibil încât să poată să se adapteze la noile tehnologii și pentru ca să putem să combatem și anumite activități teroriste. Stabilirea unor standarde de securitate noi ar duce la o securitate sporită, însă eu cred că nu ar trebui să creăm nici instituții și nici proceduri birocratice noi. Eu intenționez să înaintez câteva amendamente, propuneri de amendamente și cred că ar trebui să continue schimbul de opinii atunci când ne facem propunerile comune pentru Comisie pentru sporirea securității. Mulțumesc! Mulțumesc. Comisia dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, sunt Catarina Svicicova și vin de la Direcția Generală Politici Interne, care este de fapt coordonatorul acestui plan de acțiune, chiar dacă, după cum vedem, este un plan de acțiune foarte orizontal. Aș vrea să fac câteva remarci inițiale cu privire la anumite puncte care au fost uh, menționate. Am urmărit această discuție cu mult interes. Aș dori în primul rând să spun că ceea ce este foarte important este să realizăm în primul rând că această sferă cade sub incidența statelor membre și că în toate remarcile pe care le facem trebuie să ținem cont de principiul de subsidiaritate. Iată de ce planul de acțiune se concentrează pe prevenire. Toate punctele pe care le-ați menționat în legătură cu decontaminarea, în legătură cu faptul de a fi pregătiți și de a avea măsuri de reacție gata, sunt incluse în planul de acțiune. Sigur că implementarea ține de statele membre și acestea trebuie să fie susținute de către Comisie. Aceasta este procedura. În momentul de față începem însă o discuție cu statele membre despre pașii concreți în ceea ce privește implementarea. Și aici putem din nou să vorbim despre toate aceste aspecte și să ne asigurăm că sunt uh, rezolvate și la nivelul statelor membre. Acum, în ceea ce privește includerea de noi tehnologii și revizuirea planului de acțiune. Și acesta este un aspect de care ținem cont și de aceea planul de acțiune conține și priorități legate de cercetare pentru a înțelege mai bine riscurile, pentru a putea vedea întotdeauna care sunt evoluțiile în acest domeniu și pentru a ține pasul cu ele și a avea reacții pregătite. Acestea sunt așadar procese în curs. Un alt punct important în acest sens este faptul că noi la Comisie am fost ceru- rugați să pregătim un raport de implementare cu privire la planul de acțiune până la sfârșitul lui 2011. Iată deci că pot fi menționate în acest document aspecte legate de implementare care vor apărea pe parcurs. Mulțumesc! Doamna Liotar, doriți să reluați uh, discuția și să mai luați cuvântul? Da. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor pentru remarcile pe care le-au făcut. Colega noastră din Lituania, dacă are amendamente, mai ales în ceea ce privește uh, aspectele nucleare și poluarea nucleară. Sunt gata să discutăm despre acest lucru. Domnul Prodi a spus uh, foarte bine că în raport ne concentrăm poate prea mult pe poluarea biologică și poate prea puțin pe aspectele de poluare nucleară sau de alt tip. Nici nu am dorit să fac această, acest dezechilibru. Ceea ce am propus eu se referă de fapt la toate formele de atacuri care ar putea apărea. Dar dacă aveți impresia că ne-am concentrat prea mult pe aspectele biologice, bineînțeles că putem, prin anumite amendamente, să reechilibrăm raportul și putem eventual să ajutăm colegii până în 11 octombrie să ne dea aceste amendamente. Mulțumesc! Deci, termenul pentru depunerea amendamentelor 11 octombrie în 12, la ora 12 prin procedura nouă, vom vota Neville pe 9 noiembrie și votul la plenară va fi în decembrie 2010. Acum uh, rămâne ultimul punct pe ordinea de zi, care este acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun și între UE și Republica Congo cu privire la domeniul forestier. Dau cuvântul comisiei domnului Filip Micos, care poate eventual să ne spune care este situația. Merci, Madame la Présidente. Thank you for... Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți. Să vă prezentăm stadiul în care se află acordul de parteneriat pe care Comisia l-a inițiat cu o serie de țări în curs de dezvoltare. Eu Uh, vă voi face o scurtă prezentare și m-ar bucura dacă aș avea ocazia să răspund la întrebări legate de Congo și Camerun. Planul de acțiune care a fost adoptat în anul 2003 și care a avut un uh, ca urmare și o reglementare FLECT în 2005, permite o serie de acorduri. Ghana în uh, noiembrie a ratificat acordul, acum urmează Congo și Camerun care se află în stadiul final de ratificare al acordurilor. Între timp, o serie de alte țări uh, s-au apropiat și au solicitat Comisiei să înceapă negocieri, Malaezia, Indonezia, uh, Africa, uh, Republica Central Africană, Liberia, Gabonul din Africa Centrală și recent, sau în curând vom începe negocierile și cu Republica Democrată Congo, probabil cu Vietnam și cu Guiana și poate și cu Papa Noua Guinee. Deci, o serie întreagă de țări care ne-au solicitat să începem negocierile pentru asemenea acorduri. Ideea pe care se bazează aceste parteneri, acordul de parteneriat este uh, simplă. Ideea de a putea exporta uh, cherestea uh, către aceste țări, către Uniunea Europeană, obținerea de licențe în acest sens și dincolo de aceste negocieri există o serie de aspecte care trebuie să fie legalizate, trebuie să fie niște uh, certificate care să creeze garanții că um, această chereste a fost uh, recoltată în condiții legale, cum s-a produs, uh, care sunt aspectele comerciale care sunt respectate. Deci produsul final este relativ simplu, dar atingerea lui este destul de complexă. Pentru că sunt aspecte legate de ilegalitate, de asemenea de relații comerciale ilegale, de acest complex al ilegalităților se bazează pe o serie de factori care pot să producă um, ilegalitatea. Modul în care sunt administrate pădurile, cum este recoltat lemnul, cum este vândut, cum este exportat, cum este procesat. Toate aceste aspecte trebuie să fie uh, controlate printr-un sistem de garanții pe care le uh, impunem. Comerțul nu este simplu deloc nu există întotdeauna un export clar dintr-o țară producătoare spre Uniunea Europeană. Ceea ce se întâmplă uh, uh, mai des este că lemnul este exportat spre un alt stat procesator. Deci trebuie să uh, analizăm și aceste fluxuri comerciale într-un sistem funcțional și să evităm ca acest sistem să fie eludat. Și în modul de furnizare uh, prin uh, procesare lemnul poate dobândi o valoare adăugată și acest proces uh, este urmărit de noi. După aceea, aspectele legate de bună guvernare. Este important ca pe plan național și uh, cu atât mai mult pe plan strict local uh, trebuie să vedem cum este uh, implicat cetățeanul de rând în luarea deciziilor și care este și rezultatul final pentru el dacă există garanții că totul se desfășoară în termen legal. Deci veți înțelege că în negocierea unor acorduri de acest tip se bazează pe discutarea unei palete largi de subiecte care pot avea și specificul lor de la o țară la alta, chiar dacă obiectivele generale sunt aceleași. Trebuie de fiecare dată să analizăm ce anume subiecte necesită o rezolvare înainte de a putea face uh, pasul următor. Trebuie să avem în vedere ca atare particularitățile fiecărei țări și să avem o abordare adecvată acestor particularități. Trebuie de asemenea să vedem care sunt părțile direct interesate în configurarea acestor acorduri. Trebuie să vedem care sunt uh, avantajele principale, aspectele uh, pozitive principale uh, pe care dorim să le atingem. Și am constatat că aceste discuții cu diversi și factori interesați care participă alături de reprezentanții guvernamentali la negocierile cu Uniunea Europeană, um, sunt echilibrate, trebuie să avem atât sectorul privat cât și sectorul de stat, diversele ministere participante la negocieri, trebuie să vedem care este uh, complexul intereselor specifice. Și de multe ori există uh, alături de reprezentanții guvernamentali și parlamentari care participă la negocierea acestor acorduri. Deci, fiecare acord uh, de acest tip este specific, dar uh, se bazează pe o structură comună. Începem prin a defini produsul legal. La ce criterii trebuie el să facă față pentru a putea fi credibil? și, bineînțeles, că ne bazăm pe legislația națională și asta implică atât legislația muncii, cât și legislația privind licitațiile sau alte asemenea aspecte pentru a avea noi garanția că licența pe care o acordăm noi unei companii pentru a produce cheresteaua corespunde cerințelor noastre. Există o listă de produse care figurează în acordurile noastre ca o listă de bază, de multe ori însă ea poate să fie extinsă conform specificului uh, relației cu partenerul. Există o descriere a sistemelor tehnice de verificare a legalității, dar și a trasabilității, pentru că noi trebuie să vedem care este parcursul Eh, de la producerea eh, cherestelei până la eh, export și ajungerea la beneficiar. Trebuie să ne putem convinge, atât guvernul cât și noi, că sistemul este funcțional. Există și un alt element, măsurile de transparență. Negocierile sunt deja un pacez transparent, participarea este largă. Dar ceea ce este important ca toate informațiile legate de uh, modul în care sunt administrate pădurile, nivelul producției de cherestea, uh, sunt respectate și uh, factorii interesați pot participa la aceste negocieri. Și în final există un acord între Uniunea Europeană și Guvern care după aceea permite și o verificare a implementării condițiilor negociate. Acest aspect al uh, sustenabilității vis-a-vis -vis de mediu este în atenția noastră, pentru că ne dorim, de fapt, o exploatare durabilă a pădurilor și uh, uh, Există, din acest punct de vedere, obligativitatea legiluitorului național să urmărească această durabilitate a exploatării. Deci avem negocieri care sunt destul de însuflețite, destul de dure în legătură cu de multe ori este o relație de putere între uh, grupurile care participă Uh, nu este simplu, dar este un proces captivant. Între participanții de partea guvernului uh, există de multe ori grupuri uh, care poate nu au întotdeauna acces la a participa din, la echipa de negociatori Acesta este un proces interesant, este un fel de eh, produs suplimentar al eh, negocierilor noastre. Aceste relații care sunt stabilite, inclusiv eh, față de populația autohtonă, reprezentația societății civile, sunt aspecte de durată asupra cărora noi insistăm și de fiecare dată când demarăm o nouă uh, acțiune de acest gen, ne dorim relații cu părți diferite uh, la masa negocierilor. Procesul negocierii este ca atare cel puțin la fel de important ca și rezultatul său. Deci uh, aceste acorduri sunt acorduri comerciale la care participă deci toți factorii interesați și partea guvernamentală uh, se angajează într-un fel de parteneriat cu noi. Care sunt principalele provocări aflate în fața noastră? Cele mai multe se referă la claritatea acestui cadru legal Uh, trebuie să existe claritate, trebuie să existe transparență, ne dorim întotdeauna să îmbunătățim din acest punct de vedere lucrurile. Subiectul durabilității constituie o problemă în sensul că sistemele pe care le configurăm în baza acestor acorduri trebuie să se bazeze pe o legislație care să garanteze sustenabilitatea dialogul care are loc este fundamental și uh, rezultatul uh, pe care ne-l propunem depinde de calitatea acestui dialog. Iar uh, sistemul de garantare a legalității, spuneam, trebuie combinat cu transparența informațiilor și diseminării informațiilor. Pentru că poate avea un impact puternic în combaterea corupției. Din păcate, corupția este un impediment. Există multe zone gri care duc spre ilegalitate și uh, pot să constituie o amenințare pe plan național. Deci eu cred că uh, prin acorduri dorim să Uh, creăm un sistem care să garanteze transparența și în același timp să, să existe o transparență a emiterii certificatelor de uh, cooperare respectivă a licențelor și care pot în felul acesta să combată corupția. Aș încheia spunând că succesul acestor acorduri de parteneriat voluntar demonstrează că există multe state care doresc să extindă prevederile acestor acorduri și ă, în clipa de față toate statele care sunt lideri în ce privește producția de cherestea că este vorba de Ghana, de Congo ă, și sunt favorabile certificatelor de trasabilitate Sigur că există și uh, tentații de a ocoli uh, prevederile acestor acorduri și din acest punct de vedere trebuie să ne îmbunătățim activitatea noastră. Credem că negocierile unor acorduri de parteneriat voluntar constituie o provocare interesantă, că numărul statelor interesate să încheie asemenea acorduri crește primele licențe urmează să fie acordate în anul 2011 și uh, asta demonstrează că este foarte important să, ca și implementarea prevederilor să uh, poată să creeze garanția uh, că uh, sunt eficiente. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! ruga pe cei care doresc să intervină să o facă repede pentru că am depășit deja timpul uh, prevăzut pentru uh, interpretarea simultană. Vă rog. Domnule președinte. Uh, Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să uh, adresez Comisiei felicitări, flect în general uh, este și uh, criticat, dar eu cred că aceste acorduri demonstrează și dimensiunile pozitive, pot constitui un exemplu de bună practică și uh, putem în felul acesta să ne atragem și partenerii care uh, poate sunt mai slabi, dar merită să fie tratați cu respect. Deci facem ceva ce poate să ne umple de mândrie. Sper câteva sugestii. Uh, these countries are using these agreements for all their aceste țări utilizează aceste acorduri privind uh, comerțul cu produse din lemn, ca și toate celelalte din țări din jurul lumii. Mai avem și un alt instrument care poate fi interesant, instrumentul Red Plus. Este un instrument pe care acest acord nu îl are, și anume plăți pentru servicii. Uh, dar în acest uh, sistem, în acest instrument Red Plus, lipsesc anumite calități pe care le are acordul de astăzi, și anume abordarea participativă, implicarea tuturor părților interesate. Deci e important uh, și în negocierile privind instrumentul Red Plus am încercat să ajutăm uh, toată comunitatea internațională să, să câștige, să beneficieze de pe urma experienței noastre cu aceste două acorduri pentru îmbunătățirea sistemelor uh, ecosistemice. Mulțumesc, Criton, Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, am apreciat-o. Deci avem un acord cu trei țări și primele licențe vor fi eliberate în 2011. Salut acest uh, demers. Cum reușiți să convingeți țările să își schimbe atitudinea? Nu știu cum o faceți, deci vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți. Și totuși nu pot să nu fiu cinic. Ideea asigurării unui acord care elimină corupția în Congo, cu resursele pe care le avem noi la dispoziție, uh, mi se pare pur și simplu o, o, o fantezie. Cum putem să ne asigurăm că linia ierarhică este cea bună, că nu există corupție? Să ne gândim la acordurile de pescuit. Semnăm acorduri cu țări um, pe care le știm foarte bine, care trebuie să acorduri aduc beneficii ambelor părți, iar guvernele țărilor respective trebuie să pună în aplicare angajamentele pe care uh, și le asumă ca parte din acord, dar știm că acest lucru nu se schimbă, uh, banii trec din uh, mâinile guvernului și dispar, apoi nu ajung la uh, pescarii băștinaci. Cum puteți să contracarați acest cinism? Înțeleg că acum este mult prea, prea devreme, nu avem încă dovezi cu privire la modul în care funcționează acest instrument în uh, pe teren, dar dacă există suspiciuni, cum putem să intervenim cât de repede posibil pentru a încerca să le corectăm înainte ca acordul să se prăbușească cu totul? Mulțumesc! Văd că nu există alte persoane care doresc să intervină. Domnule Micos, dacă doriți să răspundeți, dar vă rog, dar uh, pe scurt, pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte repede. În ceea ce privește instrumentul Red Plus, acesta funcționează diferit. Red Plus este, după cum am spus, e vorba de un instrument care prevede plăți pentru, pentru protejarea pădurilor, dar nu ia în considerare uh, guvernanța ca prim pas. Iar acordul FLECT este primul și cel mai important element prin care putem să ne asigurăm că plățile din Red Plus sunt durabile în timp. Pentru că numai cu o guvernanță bună de la bun început, numai atunci întregul lanț va funcționa uh, adecvat. Și atunci riscul că pădurea să fie distrusă. Bine, dacă apare acest risc, pur și simplu oprești plățile în sistemul Red. Dar acordul FLECT poate să pună bazele unei, unui sistem de gestionare durabilă a pădurilor. Plățile pentru servicii ecosistemice pot fi utilizate pentru a susține procesul FLECT. Da, Guiana are în acordul cu Norvegia cu privire la finanțarea pentru instrumentul RED a inclus ca prim element uh, în al acestui proiect deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană privind guvernanța. Așadar, în cazul uh, unor țări funcționează, în alte cazuri mai puțin. Dar noi facem eforturi pentru a închide cercul. Domnule Davis, corupția nu e vorba despre eradicarea corupției aici, e uh, vorba de dezvăluirea acesteia. Și sistemele pe care le avem ne dau uh, garanția că uh, corupția va fi scoasă la iveală. Nu pentru noi, nu noi vrem să arătăm lumii ce se întâmplă, nu e responsabilitatea noastră. Dar societatea civilă în sine este cel mai puternic partener al nostru în acest demers. Și cred că prin uh, intensificarea presiunii la nivelul țării respective și la nivel internațional, putem nu vom eradica corupția, dar putem să îi reducem impactul. Și cu siguranță cealaltă fața medaliei este aceea că odată expusă, odată dezvăluită corupția, um, trebuie monitorizată situația împreună cu guvernul și societatea civilă va monitoriza de asemenea situația, iar în cele din urmă uh, Uh, punctul de greutate al întregului sistem este auditul independent care este monitorul independent al întregului sistem. Nu există sisteme perfecte, dar în orice caz va face ca corupția să fie mult mai uh, complicată, mult mai dificil de realizat. Deci e o abordare mult mai constructivă decât uh, decât altele, pentru că um, noi cooperăm cu guverne care își asumă angajamentul de a eradica corupția sau de nu a avea corupție, este un, uh, o abordare constructivă pentru crearea unui sistem care respectă, pe de-o parte, um, președinta intervine, vă rog să încheiați. Bine, îmi pare rău, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și în Chidem aici întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumesc domnului Nicos pentru acest raport care a fost foarte interesant și pe un subiect care este incitant. Ne întâlnim mâine dimineață la ora 9. Vă doresc o seară plăcută!